Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă invit să luați loc. Ordinea de zi astăzi este foarte plină. La séance est ouverte. Nous... Se deschide ședința. Și deschidem astfel o serie întreagă de ședințe, pentru că Comisia pentru Bugete va fi mobilizată și în această după-amiază, și mâine dimineață, și mâine după-amiază. Aș dori să vă indic că noi am prevăzut mâine dimineață o ședință destul de lungă pentru a examina situația agențiilor între ora 9 și 11. Dar se pare că până la urmă o oră și jumătate ar fi suficient. Deci, de obicei când se spune că începem la ora 9, începem cam pe la 9 și 10, 9 și un sfert, așa că eu v-aș propune să începem la 9 și jumătate și nu la ora 9. Dar vom începe într-adevăr la ora 9.30. Cu acestea fiind spuse, aș dori să mă asigur pourrait recevoir votre approbation că sunteți în măsură să aprobați ordinea de zi, dar domnul de Pre a dorit ca dosarul pe care trebuia să-l examinăm în această după-amiază la punctul 8 și anume Sistemul European de Informații și Autorizare privind călătoriile, ETIAS, Având în vedere că domnul Dupre nu este disponibil în această după-amiază, deci dânsul și-ar fi dorit ca această comunicare să fie abordată mâine dimineață între 10 și 30, ora 10.30, 10.50. Cu acestea fiind spuse, cred că putem considera că ordinea de zi poate fi adoptată. Nu aveți observații? Atunci putem adopta această ordine de zi cu cele două modificări pe care tocmai le-am formulat. Echipa de negociere condusă de colega noastră Eder Gadiazabal pentru două dosare legislative care fac parte din planul extern de investiții, investiții durabile. Cele două dosare reprezintă mandatul extern al BEI, Banca Europeană de Investiții și al Fondului pentru, de Garanție pentru Acțiuni Externe, E bine, până în prezent nu s-a găsit un acord la trilog cu Consiliul și cu Comisia Europeană. În consecință, negocierile vor uh, fi reluate după vacanța de vară și vom avea atunci o prezentare detaliată cu ocazia următoarei noastre ședințe atunci, în septembrie. Și asta în ciuda eforturilor uh, făcute de colega noastră Guardia Zabal, care și-a dat toată silința. Iată deci, era singura comunicare din partea președinției pe care vreau să vă aduc la cunoștință, la punctul 2 de pe ordinea de zi și iată că ajungem acum la atelierul nostru și anume agricultura și procedura bugetară anuală, cum funcționează procedura bugetară anuală în domeniul agriculturii. Și acest atelier de analiză este organizat la solicitarea membrilor Comisiei pentru Bugete și va oferi informații mai detaliate despre felul în care funcționează partea agricolă, rubrica 2 din bugetul anual, și mai ales procedura referitoare la scrisoarea rectificativă la proiectul de buget cu privire la agricultură, pe care Comisia îl va adopta în luna septembrie a fiecărui an avem un proiect de buget, dar de fiecare dată acesta este însoțit de o scrisoare rectificativă. Și deci, în aceste condiții, ne-am gândit că era bine să organizăm acest atelier de analiză înainte de vară, pentru că vroiam să dăm deputaților, să dăm uh, ocazia deputaților să primească informații pertinente pe acest subiect înainte de data limită de amendamente bugetare, care anul acesta este fixată în 30 august. Vreau să amintesc faptul că caracteristicile anului bugetar agricol sunt de așa natură încât anul începe data de 15 octombrie și se încheie Mă scuzați, până domnul președinte, începe în data de 16 octombrie anului N și se termină la 15 octombrie anului următor. Deci, 16 octombrie N-1 până pe 15 octombrie N. Și e ceva specific pentru agricultură și în fiecare an există o astfel de scrisoare rectificativă care de multe ori merge în direcția recomandărilor oferite de către Parlament. Vreau să mulțumesc colegului Gheorg, domnului Georg Hausler, director de la uh, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală din partea Comisiei Europene, care este astăzi de față pentru a ne ajuta să înțelegem cât mai bine felul în care funcționează bugetul agricol anual. Înainte de a-i da cuvântul invitatului nostru, ca și expert, ar fi poate bine să începem cu cei doi raportori pe acest uh, subiect, pe bugetul agriculturii, domnul Ashworth și domnul Ali. Din păcate, domnul Ali nu ni se va alătura în această după-amiază. Mi-a transmit o notă de informare, de analiză foarte interesantă, care se referă uh, la un subiect mai larg decât propriu-zis politica agricolă comună și procedurile bugetare. Discutăm despre metodă, așa că am să vă transmit o copie a documentului pe care l-am primit din partea colegului nostru, domnul Ali, în așa fel încât să luați cunoștință pe deplin de observațiile formulate de dânsul. Acum, cu acestea fiind spuse, aș dori să dau cuvântul coraportorului său, domnului Richard Ashworth. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, după cum ați spus, discutăm astăzi despre bugetul, procedurile bugetare anuale pentru agricultură, felul în care procedurile funcționează pentru agricultură. Colegii au solicitat pentru această discuție, pentru că sunt foarte multe detalii tehnice care de multe ori nu sunt bine înțelese Așa că îl salutăm pe domnul George Hausler, care este astăzi alături de noi și care ne va ajuta să înțelegem cât mai bine cum funcționează mecanismul. Acum, mai specific, este foarte interesant acest lucru pentru colegi, pentru că noi trebuie să înțelegem mai bine felul în care sistemul și instrumentele pe care Uniunea Europeană le folosește pot reacționa și pot răspunde la probleme care afectează industria. Uitându-ne la perioada care s-a scurs în cadrul CFM, știm că au existat anumite probleme, cum ar fi, spre exemplu, um, interdicția de comerț pe produsele rusești, apoi volatilitatea prețurilor uh, agricole. Acest lucru reprezintă o presiune suplimentară pentru fermieri. Deci, e clar că trebuie să găsim flexibilitatea necesară pentru a face față acestor dificultăți cu care se confruntă industria. Așa că aștept cu nerăbdare prezentarea domnului Hasler în acest sens. Însă, din punct de vedere al colegilor noștri, de asemenea, trebuie să observăm felul în care funcționează în toate rubricile acest CFM și cred eu că ar fi interesant ca pentru a doua jumătate să discutăm un pic mai mult uh, despre felul în care aceste instrumente pot fi adaptate și modificate pentru a face față provocărilor uh, următoare. Eu aș fi avut un document pe care l-am pregătit, dar cred că ar fi mai bine să intervin după ce intervine uh, expertul nostru, domnul Hausler. În orice caz, sunt câteva idei pentru o analiză ulterioară. Deocamdată, aș vrea mai întâi să putem asculta ceea ce are de spus domnul Hausler. Eh bien, nous allons... Președintele. Foarte bine, atunci o să răspundem uh, dorinței dumneavoastră, domnule raportor, și acum o să dăm cuvântul domnului Hausler. Domnule director, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că dați comisiei posibilitatea de a trece în revistă acest dosar mai degrabă tehnic, procedurile bugetare în domeniul agriculturii. Noi am încercat să facem o prezentare care să acopere toate elementele principale și îmi cer deja scuze dacă pentru unii dintre dumneavoastră aceste elemente sunt foarte, foarte bine cunoscute și nu vi se par superficiale să le introducem în prezentare, însă am vrut să fim cât mai compleți ca să fim siguri că ne înțelegem foarte bine și că înțelegem întregul context al procedurilor bugetare. Primul diapozitiv. Două elemente principale pentru bugetul politicii agricole comune și anume fondul pentru uh, garanția agricolă europeană care acoperă plățile directe către fermieri și cheltuielile legate de piață. Și aici vorbim despre alocări nediferențiate, ceea ce este foarte important pentru bugetul anual, pentru discuția legată de bugetul anual. Un al doilea element reprezintă Fondul European pentru Dezvoltare Rurală și Agricultură, care acoperă programe în dezvoltarea rurală și aici vorbim mai degrabă de uh, alocări diferențiate, ceva care este destul de asemănător cu ceea ce găsim în fondurile structurale, spre exemplu. Un element asupra căruia cred eu că trebuie întotdeauna să atragem atenția este felul în care funcționează aceste venituri alocate. Acestea sunt deosebit de importante pentru a stabili bugetul anual. Aceste venituri alocate, care se află în capitolul 2 la bugetul pentru agricultură, în fond sunt alimentate de corecturi la nivel financiar, de neregularități. Uh, un, uh, în trecut, un element important reprezenta prețul pentru lapte. Dacă vă amintiți, uh, era vorba de peste 800 de milioane de euro și, de asemenea, surplusurile care provin din anii bugetari precedenți. Cred eu că este una dintre cheile principale care ne vor permite să înțelegem felul în care redactăm bugetul. Ceea ce facem la începutul progres, procesului, ne uităm să vedem care sunt nevoile, redactăm proiectul de buget și din acesta retragem sau deducem acele venituri uh, alocate la care ne așteptăm pentru exercițiul bugetar respectiv. Și asta de multe ori uh, are un impact deosebit de important asupra nevoilor reale pe care le exprimăm concret în buget. Însă asta vom mai discuta în continuare în Parlament. În ceea ce privește managementul financiar, dacă să ne uităm la Fondul European de Garanția pentru Agricultură, domnule președinte, noastră ați atras atenția asupra un element într-adevăr important, și anume o specificitate a bugetului PAC, a politicii agricole comune, și anume că bugetul nu e anul calendaristic, și asta de multe ori poate avea un impact important asupra dezbaterii finale de aici din Parlament în momentul în care adoptați bugetul final pentru un an oarecare. Deci, foarte pe scurt, cum funcționează sistemul? Statele membre plătesc către beneficiari și apoi statele membre fac o declarație către comisie și comisia rambursează în fond cheltuielile făcute de către statele membre în anumite luni. Evident că asta durează și evident că există un decalaj de trei luni între momentul în care fermierii sunt plătiți și uh, momentul în care statele membre sunt rambursate. Și asta e ceva care cred eu că este deosebit de important, mai ales toamna. De ce? Pentru că toamna redactăm acea scrisoare de rectificare în septembrie și până în septembrie nu avem informația definitivă referitoare la ultimele declarații din partea statelor membre, care încep între 1 septembrie până la 15 octombrie. Și asta în fiecare an creează o, o, o diferență și există oarecare frustrare la nivel de Parlament și de Consiliu, pentru că de multe ori se spune de ce n-ați integrat deja aceste cheltuieli în scrisoarea de rectificare. Pe, pe, pur și simplu pentru că nu avem la dispoziție toate aceste informații. Le avem doar în 27 octombrie. Știu că e un subiect important și e important și pentru că are și implicații politice în procedura de conciliere. Și e ceva uh, care nu poate fi schimbat. Știți că avem un schimb de opinii o dată pe lună referitor la sistemul uh, uh dimine- diminețile timpurii, care analizează felul în care se, fac, uh, se execută bugetul. Și acum, câteva cuvinte referitor la felul în care funcționează acest fond. Foarte pe scurt, pentru că odată pe trimestru avem o declarație cu specificități și anume, în ultimul trimestru este declarat în bugetul N plus 1. Și evident că asta are implicații în procedura bugetară. Acum, pentru proiectul de buget 2018, foarte pe scurt, o actualizare, noi ne gândim la nevoi până la suma de 11,8 miliarde în plăți ne aflăm acum în perioada în care avem adevărata noastră viteză de croazieră, programele se derulează bine, banii, după cum puteți vedea, se află cam pe undeva la jumătate, 50-50, uh, 50% acoperă anumite măsuri care sunt asemănătoare cu plățile directe, cu plățile anuale pentru fermieri, pentru schemele de mediu, de ecologizare. Deci, putem spune că sunt plăți timpurii, cu stabilitate destul de mare, cu mare vizibilitate și asta evident ne ajută foarte mult. Și a doua jumătate reprezintă măsurile multianuale. Aici avem chestiuni asemănătoare ca și în fronturile structurale. La începutul perioadei e un fel de gol, așa, durează ceva până când se câștigă viteza de croazieră dorită și, evident, odată ce se ajunge la acea viteză de desfășurare a programelor, atunci uh, plățile se realizează prin CFM în fiecare an. Bun, uitați un tabel care arată complicat, dar de fapt e foarte simplu. Vă rog să vă uitați la culori. Culorile ce înseamnă? Înseamnă modificările din politica agricolă comună de-a lungul deceniilor. În galben și în roșu E vorba de fostele măsuri, băt, fostele măsuri uh, CAP, deci uh, politica agricolă comună, intervenții pe piață, export. Cam despre asta era vorba inițial, la începutul politicii agricole comune. Acum, dacă e să ne uităm la ultimele uh, situații din 2007 până în prezent, care sunt destul de, de stabile, e vorba de culoarea verde, cu începere din 2007, e vorba de dezvoltare uh, rurală, care acaparează cea mai mare parte din cheltuielile PAC. Și cred eu că e un mesaj pe care trebuie să repetăm din nou și din nou, pentru că demonstrează felul în care această politică agricolă comună s-a modificat de-a lungul timpului. Și ar mai fi încă un tabel la care doream să mă refer. Ne dă impresia că bugetul a sporit. Și vă spun asta acum oral, dar trebuie să fie clar, venim de la o situație în care politica agricolă comună reprezenta 70%, poate și mai mult, din bugetul Uniunii Europene. Și la sfârșitul acestei perioade ajungem doar la 34% ca și pondere. Deci, de fapt, această creștere relativă în cifre este, de fapt, oglindită printr-o scădere proporțională, având în vedere ponderea PAC uh, în bugetul anual. Um Următorul slide vă arată cum este debarcat uh, actualul CFM. Și vedeți care a fost hotărârea finală în urma acordului interinstituțional pentru cadrul financiar multianual pe perioada 2014-2020. Cota parte a PAC este de 38%. Vă aduți aminte că v-am spus de 34%, dar acesta este la sfârșitul perioadei. Vedeți, procentul scade spre sfârșitul perioadei. Media este de 38%. Și puteți să citiți și restul elementelor din CFM. Dacă voi, nu uitați aceste două cifre, 277 și apoi 84, uh, pentru 84 de milioane pentru dezvoltare rurală. Dacă analizați cum a evoluat sumele pe parcursul um, anilor, vă dați seama care sunt posibilitățile de transfer între piloni. Acestea sunt cifrele amănunțite în urma deciziilor luate de statele membre. Fără a intra în prea multe detalii, dacă vă uitați, uh, în 2014 cifra pentru dezvoltare rurală este mică, e vorba despre rândul uh, verde. Apoi s-a făcut tranziția între cele două perioade de programare. Poate că vă aduceți aminte că decizia pentru CFM a fost luată doar în decembrie 2013 și nou cadru financiar multianual a început pe 1 ianuarie 2014, ceea ce a avut o consecință pentru că anumite programe nu au putut să fie acceptate decât doi ani mai târziu. Dacă vă uitați la nivelul punerii în aplicare, cam în ce stadiu ne aflăm, Cred că avem uh, o rată de executare bugetară la plățile directe foarte satisfăcătoare deja în primea 97,8%, ceea ce este un procent foarte mare ținând cont de modificări, dar ne așteptăm uh, ca în 2018 cifrele să fie și mai bune. Pentru piețe, să nu uităm toate turbulențele prin care am trecut anul trecut, interdicția importurilor uh, de către Rusia, Um, și faptul că a fost nevoie de 1,7 miliarde de finanțare suplimentară pentru mai multe sectoare, mai ales fructe și legume, uh, carne și produse lactate, au fost sectoarele cele mai afectate de um, măsurile luate de Rusia. Doar ca să vă aduceți aminte, rezerva de criză este noul element din CFM Uh, s-a hotărât crearea acestui fond uh, pentru a face față crizelor, deocamdată nu a fost activat, deoarece s-au găsit uh, credite în altă parte. În ceea ce privește partea de dezvoltare rurală, și aici am avansat destul de bine față de perioada 2007-2013, 64 din 92 de programe deja au fost închise până în 2016 și în 2017 ne așteptăm uh, ca majoritatea programelor să fie considerate încheiate. Motivul pentru care mai rămân programe în curs de desfășurare este pentru că atâta timp cât nu s-a terminat procedura de verificare a conturilor, Uh, pentru anumită perioadă de programare, atunci programul nu poate să fie uh, încheiat. E adevărat că, în practică, programele au fost încheiate, dar nu s-a luat hotărârea în ce privește verificarea conturilor. În noua perioadă au fost adoptate în 2014 și 2015 118 programe majoritatea constau în plăți făcute fermierilor uh, pentru proiecte de investiții, proiecte de investiții multianuale. Un element important pe care aș fi vrut să-l evidențiez este că agenția de plată din fiecare stat membru Uh, a prezentat o situație stabilă în sectorul agricol. Și faptul că aceeași agenție de plăți a fost acreditată și pentru noul cadru financiar multianual a garantat uh, stabilitatea sistemului. Știți că pentru alte fonduri structurale au apărut dificultăți, deoarece o parte dintre agenții nu există agențiile de plăți, nu există nici până astăzi. Cum vă spuneam, în ce privește dezvoltarea rurală, ne aflăm pe calea cea bună. 19% din cheltuieli deja au fost puse în aplicare, în ceea ce pentru primul trimestru 2017 este o rată cât se poate de sănătoasă. Vă invit să vă uitați mai în detaliu la acest tabel cu voia dumneavoastră. Vă rog să vă uitați la uh, faptul că apare uh, un minus uh, um, 530 milioane am cheltuit 2,17 pentru uh, sectorul lactatelor. Deci mă refer practic la ultima coloană unde se face o comparație între nevoi și venitul uh, alocat și care erau creditele efective disponibile. Acolo apar cifrele cu minus. Cele 247 de milioane care apar uh, uh, ca și o modificare este pentru că e o cifră mai exactă Um, referitor la uh, plățile directe efectiv um, executate. Iar în ce privește veniturile alocate, de ce aici avem o cifră cu minus? Pentru că acum um, verificările conturilor uh, și declarațiile de asigurare uh, și-au reluat ritmul normal, dar tre încă trebuie să le așteptăm pentru că mulți ani am avut um, venituri alocate foarte mari în acest sector, dar acum revenim ușor, ușor la normal. Și de aceea a fost nevoie de această reducere substanțială. De asemenea, vedeți că și în ce privește sumele uh, um, transferate de la un an la altul, apare o cifră cu minus între 2016 și 2017. Care ar fi concluziile? Deocamdată nu este nevoie de măsuri excepționale suplimentare pentru sectorul creșterii animalelor. Deja au fost votate 71 de milioane pentru a prelungi schema pentru sectorul fructelor și legumelor, pentru că durează și criza cu Rusia. În ce privește plățile directe, Um, funcționăm potrivit ritmului normal și ne așteptăm ca acesta să nu se modifice pentru restul perioadei de programare. Statele membre au folosit o parte dintre uh, marjele de flexibilitate pe care le conferă bugetul european, uh, rezultatul fiind că nevoile au scăzut puțin, dar asta nu înseamnă că s-a cheltuit mai puțin pentru un anumit sector, ci pentru că sunt mai puține venituri uh, disponibile în 2018, cel puțin din informațiile pe care le avem deocamdată la dispoziție. În ce privește dezvoltarea rurală, nu mai există solicitări uh, pentru perioada 2007-2013, hotărârile pentru 2017 uh, uh, pot să fie acoperite din creditele de um, angajament disponibile. V-am spus, pentru această perioadă am atins viteza de croazieră, creditele de plăți uh, plus 5,7% față de bugetul din 2017. Poate că e un amănunt, dar știți că există um, o chestiune delicată, o, o sumă mică a fost transferată de la Fondul pentru Dezvoltare Rurală la un alt fond. Ajung astfel la ultimul slide. Disciplina bugetară. În câteva cuvinte, procedura aferentă este următoarea. S-a hotărât că rezerva pentru situații de criză era de 400 de milioane de euro, bazându-ne pe prețurile din 2011. Și acest fond trebuie creat prin reducerea uh, plăților directe către fermieri. Este o procedură foarte clară care ne spune clar că trebuie făcută propunerea, uh, cât timp au Parlamentul și Consiliul pentru a analiza și a adopta. Anul trecut, procedura uh, a fost foarte uh, lină și nu vă ascund că este procedura unde comisia ar fi dorit să o simplifice pentru că nu pune deloc probleme și mi se pare că e o procedură mult prea greoaie pentru un uh, sector unde există consens și nu prea există cine știe ce marjă de modificare a cifrei, pentru că cifra se bazează pe niște calcule foarte exacte. Statele membre întâmpină dificultăți de asemenea cu această procedură pentru că e un instrument destul de greu de gestionat. Există scutiri pentru micii fermieri și nu toate statele membre contribuie acum la această rezervă pentru situații de criză. Domnule președinte, în câteva cuvinte, astfel arată acum situația. Sper că nu uh, am fost prea superficial. Evident că pot să intru în mai multe detalii dacă vreun subiect anume vă interesează în mod deosebit. Mulțumesc, domnule director, vă mulțumim frumos pentru această prezentare, într-adevăr, tehnică, dar sper că astfel uh, l-am uh, liniștit pe președintele Comisiei de Agricultură, care ar fi dorit să amânăm această audiere, să organizăm după vacanța de vară, dar din păcate agenda acestui Parlament este foarte greu de organizat. Noi, Comisia Bugete, nu am vrut să ne, uh, să, să ne ciocnim cu ierarhizarea diferitelor acțiuni și a diferitelor programe, dar am vrut să respectăm procedura. De altfel, se află în rândurile noastre și reprezentanți de la Comisia Agri. Așa cum ne-ați spus în urma acestei prezentări, pentru care vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că a fost uh, suficient de clară și ne-a furnizat multe informații utile, dar rămân uh, întrebări. Propun colegilor să trecem așadar la sesiunea de întrebări și răspunsuri. O dezbatere care poate să dureze până pe la 17 și un sfert, 17 și 20, Putem deci să acceptăm 4-5 întrebări și după care, domnule director, o să vă rog să răspundeți. Domnul Ashworth este primul care pune întrebarea. Mulțumesc. Uh, trei, patru lucruri pe care doream să le menționez. S-a vorbit despre Fondul European de Garanție Agricole la nivelul statelor membre. Știu că există probleme uriașe și întârzieri cu plățile pentru fermieri. Puteți să ne faceți niște comentarii în acest sens? Pentru că știu că există disparități majore între statele membre și, mă rog, eu vin din unul unde, unde chiar e o problemă. Și uh, facturile neonorate de ceva vreme. Știm uh, că bugetul PAC a avut mult de suferit din această uh, cauză și aș vrea să aud comentariile dumneavoastră în acest sens. Eu am fost raportor pentru simplificarea PAC și acum mă ocup de raportul uh, privind revizuirea regulamentului financiar. Simplificarea este o chestiune cheie în această privință și mai ales rapoartele de um, audit, pentru că uh, în politica agricolă comună reglementările sunt deosebit de complexe și chiar și uh, auditarea conturilor pune probleme. Și încă un comentariu apropo de grafice mai ales graficul în culori, unde vedem în ce măsură finanțarea PAC s-a schimbat. E interesant să vedem că în 1957, când a fost uh, creată PAC, finanțarea agriculturii reprezenta 90% din buget, nu, 19% din buget, mă scuzați, și acum s-a ajuns la 34%. Dar ce înseamnă acest lucru concret? înseamnă că cam 1% din uh, venitul uh, brut național ar trebui să fie consacrat uh, agriculturii. Știu că e o mare provocare și auzim multe despre provocarea pe care reprezintă Brexit și gaura neagră de 10 miliarde. Eu cred că această cifră este exagerată. Oricum, sper că vor exista acorduri alternative uh, între UE și Regatul Unii. Probabil că va fi potrivit exemplului Norvegiei sau vom merge în extrema cealaltă și vom avea niște tarife vamale super um, exagerate. Dar oricum ar fi, gaura neagră n-are cum să fie atât de mare, precum se anticipă. Dar eu cred că există și alte priorități uh, în afară de PAC, uh, securitatea, locurile de muncă, în Europa. Deci eu cred că Europa are tot interesul să cheltuie banii în modul cel mai rentabil cu putință. Aș vrea să fac un comentariu despre PAC, deoarece aceasta are trei funcții de bază. În primul rând, să garanteze uh, alimente de calitate și la prețuri uh, um, abordabile pentru 500 de milioane de locuitori și majoritatea cetățenilor europeni consideră că e ceva de la sine înțeles, dar există și niște performanțe tehnice uh, care ar trebui avute în vedere. Ora, de ceva timp acestea sunt practic uh, inexistente sau la un nivel foarte redus. Eu cred că ar trebui să găsim modalități pentru a uh, mări productivitatea și um, competitivitatea. Ori eu cred că mecanismul actual de finanțare nu are cum să răspundă provocărilor pe viitor. Vă dau un exemplu cu plățile directe, care reprezintă în jur de 70% din uh, uh, plățile directe din PAC, dar nu există niciun fel de relație între uh, productivitate și plățile, de exemplu, pentru ecologizare. Pe când există un efect foarte pozitiv acolo unde se face investiție în cercetare și dezvoltare și promovare pe piață. Știind că pe viitor ar trebui să fie un ajutor pentru venitul direct. Eu aș vrea să spun care ar trebui să fie misiunea PAC-ului pe viitor, să-i ajutăm pe fermieri să se ajute singuri. Și apropo de protecția mediului și pilonul 2, eu cred că toți producătorii ar trebui să fie bine plătiți pentru faptul că furnizează bunuri pentru public. Însă provocarea legată de protecția mediului este foarte mare și diferită de la o regiune la alta, de la o țară la alta. Și de aceea mă întreb, mai ales în contextul pilonului 2 și unde există o rată mare de cofinanțare, există acest principiu de uh, echivalență. Deci nu văd de ce n-am putea să ajutăm statele membre să reducă uh, bugetul și ar trebui să reducem oricum uh, plățile pentru că uh, există posibilitatea de a dezvolta instrumente hibride pentru a combate, de exemplu, bolile la animale sau uh, și oricum ar trebui să se ajungă la modificări în PAC. Acum ajung la simplificare. Știți că rata de eroare în raportul Curții de Conturi este direct proporțională și paralelă cu rata de complexitate a reglementărilor din PAC. Aici chiar este marjă de mai bine. Știu că v-am uh, solicitat comentariile, în același timp uh, v-am dat niște sugestii, pentru că eu sunt convins că anumite instrumente se pot modifica în cadrul PAC. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule raportor. Ce... Ați vorbit și despre tehnică și ați mers și mai departe. Ați vorbit și despre diferitele opțiuni politice. Un subiect uh, o poveste nesfârșită, cum să facem ca politica agricolă comună să fie adevărată politică, să fie cu adevărat pentru agricultură și să fie și comună. Ne întrebăm acest lucru mai ales după 2016, când venitul agricultorilor au avut atât de mult de suferit. Acum are cuvântul domnul Donato. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez la ce a spus uh, domnul Ashworth despre simplificare. Da, trebuie să simplificăm procedurile, dar deocamdată suntem departe, departe de a le simplifica și nu e valabil doar pentru PAC, ci și pentru alte politici europene. Apoi, cum a spus domnul Ashworth, există nivelul european și apoi nivelul național. Care este partea de răspundere pe care o au unul și celălalt? Cum putem să îmbunătățim dialogul între UE, și statele membre. E o întrebare printre multe altele și totul este important și de asemenea mi se pare util să ne consacrăm, să consacrăm mai mult timp găsirii de răspunsuri. Întârzierile de plăți, o mare dramă, în Franța a fost cumplit pentru foarte multe uh, exploatații agricole și trebuie să fim conștienți de acest lucru, știind că uh, fermierii așteaptă. Mulți dintre ei trăiesc datorită subvențiilor UE și datorită politicii agricole comune. Deci dacă nu mai au acest ajutor, atunci uh, dau faliment, ceea ce este o mare problemă, mai ales dacă vrem să încurajăm tinerii să uh, devină agricultori. Nimeni nu va mai dori să se instaleze la țară dacă nu ai cum să trăiești din agricultură. De aceea, întrebarea mea este cum putem să facem ca să încurajăm tinerii. Cel de-al doilea pilon întârzieri datorate și faptului că procedurile sunt deosebit de complexe. Eu am fost președintele uh, unei regiuni și mi-am dat seama cât de, de complex era dispozitivul atunci când uh, s-a implementat pilonul al doilea, când trebuiau făcute evaluarea uh, ex post uh, și parcă nu se mai termină. Trebuie să fim foarte clar, procedurile trebuie neapărat simplificate. Dacă reușim să le simplificăm, vom grăbi uh, întreaga procedură, în, întregul mecanism. S-a spus că trebuie să mergem și mai departe în ce privește politica agricolă comună, să creăm dispozitive care să permită agricultorilor să poate să treacă prin toate crizele legate de evoluție prețurilor de pe piață, de uh, măsurile pentru protejarea mediului înconjurător, dar deocamdată n-am fost în stare să o facem Nu ultima măsură anunțată va fi cea care va reuși să rezolve toate problemele. Această scrisoare nu este uh, uh, panaceul. Nu, trebuie să simplificăm procedurile. Si, Colmel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnul Kölmel. Mulțumesc, în primul rând doresc să vă mulțumesc, domnule Heusel, pentru această prezentare foarte bună. S-a spus uh, adesea că um, a fost uh, tehnică într-o măsură destul de mare, dar nu se poate să fie altfel. Și în ceea ce privește aceste procese tehnice, nu la acestea aș dori să mă refer, ci, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac uh, legătura cu pregătirile pentru următoarea, următorul CFM. Purtăm deja discuții, discutăm cu domnul Oettinger, și de curând am uh, discutat și despre bilanțele intermediar referitor la CFM-ul actual. Din punctul meu de vedere, pe lângă aspectele tehnice, a sosit momentul oportun pentru a ne pune întrebarea ce dorim de fapt să obținem în Uniunea Europeană și ce putem să obținem. Pentru că cu toții vorbim despre faptul că trebuie redusă birocrația. Sigur, clar. Și la nivel abstract suntem cu toții de acord foarte rapid. Însă, dacă vrem să facem niște pași concreți, atunci trebuie să lucrăm la modul concret. Și mi se pare inutil să spunem că, pe de o parte, dorim să avem foarte multe competențe și în cât mai multe domenii, să promovăm cât mai multe lucruri, dar în același timp dorim să reducem birocrația. Lucrurile nu vor putea funcționa așa. N-a funcționat de-a lungul decenilor și nu va funcționa nici pe viitor. Și dacă veți avea șansa să discutați cu curți de conturi din regiunile dumneavoastră, din statele din care proveniți, atunci veți uh, auzi și vi se va spune că agricultorii și fermierii sunt destul de necăjiți și supărați din cauza poverii uh, birocratice foarte mare care îi apasă. Eu îi cunosc pe uh, cei din uh, regiunea din care provin eu, care spun că oamenii uh, depun eforturi foarte mari, povara pentru ei este foarte mare și de multe ori trebuie să depună o serie de obiecții din cauza acestei poveri pe care o duc în spate. Deci, ori prevederile vor fi simplificate și acceptăm că în anumite state membre lucrurile pot fi interpretate altfel decât în alte state membre, și atunci am putea totuși să fim mai eficienți în final sau, aceasta este soluția pentru care pledez eu, în acest context ar trebui să ne gândim, bine, nu astăzi, dar uh, în perspectiva următorului CFM, deci să ne gândim unde poate să obțină o valoare adăugată rezonabilă Uniunea Europeană. Așadar, întrebarea mea către dumneavoastră. Care considerați că sunt domeniile din domeniul promovării în agricultură unde, conform experienței dumneavoastră, este nevoie de uh, multă birocrație administrativă. Deci unde putem promova mai ușor și care sunt domeniile unde promovarea este mai facilă. Pentru că cred că ar trebui să cădem de acord și să spunem că noi, ca Uniunea Europeană, nu putem să renunțăm la anumite lucruri, dar că sunt altele pe care statele membre le pot promova ele însele. Și nu vreau să spun asta în detrimentul agricultorilor, dar de ce trebuie să meargă totul prin Uniunea Europeană? Anumite lucruri se pot desfășura și gestiona la nivel național, respectiv regional. Mai ales că ei cunosc problematica statelor care sunt uh, contribuabili neți la Uniunea Europeană. Totul ajunge la Bruxelles ca apoi să se reîntoarcă prin niște proceduri complicate înapoi la statele membre am putea să spunem că statele membre ar putea să promoveze toate aceste lucruri la nivel național direct. Numai în felul acesta putem să mai limităm puțin birocrația. Mulțumesc! Toma. Mulțumesc, doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea două întrebări către comisie. Mai întâi, ați putea eventual să ne explicați de ce rezerva pentru situații de criză, care era prevăzută pentru situații de criză, pare incredibil, nu? Dar nu a fost utilizată, deși au fost tot felul de ocazii pentru a folosi această rezervă. Criza laptelui, uh, embargo rusesc și așa mai departe. De ce nu s-a folosit această rezervă de criză? Care au fost obstacolele? Și cum am putea evita astfel de obstacole în următorul CFM? Deci, care ar fi problemele ce trebuie rezolvate în așa fel încât să putem utiliza cât mai bine și mai repede rezerva de criză în caz de nevoie? O a doua întrebare, pentru că domnul comisar Oettinger și-a prezentat documentul de analiză pentru viitorul CFM. Mă refer aici la riscul de renaționalizare al PAC, pentru că printre diferitele opțiuni evocate de el există și aceasta, renaționalizarea politicii agricole comune. La început ne-am putea gândi, păi de ce nu? Dar dacă ne gândim mai bine, ne putem pune întrebarea și vă pun și noastră întrebarea care sunt riscurile unei astfel de renaționalizări, care ar putea fi consecințele într-o piață unică. S-ar putea să avem ajutoare de stat care să nu mai fie europene, ci naționale, și acestea evident că vor perturba echilibrul pieței, echilibrul dintre statele membre care s-ar afla la același nivel. comparativ cu alte sectoare, sectorul social sau fiscal. Mulțumesc. Ei, just un petit... Și încă ceva am uitat, o, o observație care nu se referă doar la comisie, ci la adunarea noastră de aici, la ședința noastră. Eu am înțeles că, bun, sunt colegi care vor mai multă simplificare, însă în momentul în care comisia propune un raport omnibus, uh, Tocmai pentru a avea simplificare, unii dintre ei de multe ori tot adaugă tot felul de amendamente ca, care de fapt nu simplifică deloc simplificarea. Euh, Mulțumesc, doamna Toma, pentru faptul că ați atras atenția asupra contradicțiilor noastre proprii. Parlamentul e adevărat că își dorește întotdeauna simplificarea și în același timp, prin amendamentele sale, prin dorința sa de perfecționism, nu face decât să recomplice iarăși regulile. Și apoi cere comisiei să pună în aplicare aceste reguli mai complicate. La <laughs> parole este à Madame la Présidente Grasle. Și acum doamna președinte Grasle, raportor și coraportor împreună cu domnul Ashort. Evident, foarte solicitat astăzi pentru simplificare. Vă rog. Da, vă mulțumesc că îmi cer scuze, nu am putut ajunge mai devreme pentru că am avut două grupuri de vizitatori. Doresc să o întreb comisia, pentru că multă lume se plânge de controle și toată lumea uh, se uită înapoi acasă către controle, pentru că, sigur, aceste comisii își regăsesc în titlu uh, termenul control, însă, din punctul meu de vedere, este tot mai puțin vorba despre control financiar în domeniul agricol, cât despre controle de specialitate și tehnice, dar multe controle de specialitate. Cele 16 regulamente care vorbesc despre cross-compliance, plus regulamentele care au ca obiectiv uh, practica bună, respectiv uh, dovedirea acesteia. Aș vrea să știu dacă Comisia a făcut efortul de a analiza, analiza câte controle financiare, respectiv de specialitate, avem în uh, domeniul agricol. Mulțumesc! Foarte bine, văd că nu mai sunt alte solicitări de intervenții, așa că aș vrea și eu să fac câteva comentarii și să pun câteva întrebări. Din punct de vedere tehnic, în momentul în care se pregătește un cadru financiar multianual pe o durată de șapte ani, cum se procedează pentru a repartiza creditele uh, PAC pentru fiecare stat membru în parte? Pentru că, bun, dincolo de uh, ajutoarele directe, vom încerca să vedem cât datorăm fiecărui stat în parte și în fiecare an, fiecare stat își dorește să verifice dacă s-a primit într-adevăr partea sa prevăzută la buget. Și vreau să ne spuneți cum anume se fac aceste lucruri în etapa de pregătire a CFM și cum anume se aloc aceste uh, fonduri între diferitele state membre. Cât despre restul, Aș vrea să subliniez un paradox, pentru că, în fond, venim cu un ajutor pentru a spori veniturile fermierilor, dar venitul, în fond, rezultă din prețuri. Și agricultorii și-ar dori să, își, uh, să aibă un bilanț echilibrat. Și deci să existe o influență asupra prețurilor, dar noi semnăm tot felul de tratate de liber schimb care au drept consecință o scădere a prețurilor în interiorul Uniunii Europene. Oare n-am putea să facem niște economii pentru PAC? Dacă am avea o viziune diferită uh, despre aceste tratate de liber schimb, și despre partea pe care o rezervăm PAC pentru PAC în aceste tratate de liber schimb. Iată o prima întrebare. Apoi, Europa își dorește să aibă tot felul de reglementări și interdicții referitor la în ceea ce privește uh, pesticidele. Acum, dacă interzicem anumite produse, mă gândesc la glifozați, la neonicotinoide, oare n-ar fi de datoria Europei și a creditelor PAC să vină și să financeze cercetarea în domeniu, să găsim alternative care să nu pună sub semnul întrebării competitivitatea agriculturii europene? Iată întrebările pe care vreau să vi le adresez din partea mea. Și atunci, domnule director, vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde la aceste diferite întrebări. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă puneți într-o poziție dificilă, pentru că am venit în această după-amiază înțelegând că vom avea un schimb de opinii tehnic cu privire la aspecte dificile în ceea ce privește PAC și bugetul acesteia. La, la Președintele, Bun, bun, tehnică, tehnică, eu aud asta tot timpul și colegii mei au tot timpul asta în circumscripțiile noastre electorale. Lucrurile sunt atât de complicate încât suntem incapabili să explicăm beneficiarilor cum funcționează sistemul și când o politică devine atât de complexă că nu mai poate, nici nu mai poate fi explicată, atunci nu mai e o politică. Deci, va trebui, împreună cu doamna Gresle, Gresle, să găsim niște elemente de simplificare, o simplificare reală. Euh, merci, merci, Monsieur le Président. le seul que je... Mulțumesc, domnule președinte. Singurul mesaj pe care vreau să-l transmit este că mai degrabă domnul Hogan sau directorul general ar trebui să fie aici uh, alături de dumneavoastră pentru a fi în măsură să răspundă la aceste aspecte politice. Președintele, a, pe bună dreptate, ziceți așa. Dar am să încerc, am să încerc să evoc toate aceste subiecte, să răspund la ele. Domnule Ashworth, Ați atins, uh, în esență, toate punctele dificile, sensibile, cu care ne confruntăm în acest moment și pe care le discutăm. Acestea, după cum bine știți, uh, domnul comisar Hogan a promis ca anul acesta să vină cu o comunicare cu privire la modernizarea PAC și, într-adevăr, toate aspectele pe care le-ați menționat vor fi tratată și în această comunicare. Dar, pentru a fi mai precis, ați vorbit despre deadline-ul pentru plăți. Cu acesta ați început și domnule Toma de asemenea s-a referit la acestea. Termenul limită pentru plăți este un aspect tehnic, dar, pe de altă parte, nu este atât de tehnic. Parlamentul European este cel care a insistat foarte mult în legislație referitor la faptul că există termene de plată la care banii trebuie plătiți agricultorilor. În ultimul CFM, pentru că a fost inițiativa dumneavoastră, ați introdus termene de plată și pentru cel de-al doilea pilon. Cu alte cuvinte, nu statul membru este cel care poate să decidă când este pregătit să plătească agricultorilor, ci există termene limită clar specificate în regulament și dacă acestea nu sunt respectate, atât de simplu stau lucrurile, există consecințe serioase pentru statul membru. Și după cum bine știți, statul membru a suferit în trecut uh, sancțiuni importante, corecții financiare au trebuit să fie acceptate pentru că nu au plătit la timp uh, banii fermierilor și agricultorilor. Sunt motive pe care trebuie să le acceptăm. Anul trecut, după cum bine știți, și acesta, acesta este o situație care s-a întâmplat în Franța, dar nu numai acolo, pentru că au fost mai multe state membre care au întârziat aceste plăți către agricultori, pentru că a fost primul an din noua reformă și au existat anumite probleme, nu numai în ceea ce privește sistemul de IT, ci și altele, referitor la care noi, Comisia, am dat dovadă de înțelegere, pentru că nu este în interesul nostru ca statele membre să se pripească cu plățile și să apară o serie de greșeli și erori și, în final, totul să fie uh, problematic, ci am preferat să prelungim aceste termene limită. Dar au fost motive foarte clare și au fost probleme care nu țineau de controlul statelor membre, deci nu puteau fi controlate de către acestea. Dar dacă statul membru vine acum și spune în cel de-al treilea an de reformă avem uh, probleme cu computerele noastre, cu sistemul IT, e bine, acesta nu este un motiv suficient pentru a prelungi termenul limită pentru plată. Pentru că fermierii trebuie să își primească banii la timp. Despre asta este vorba. Nu este vorba despre a ajuta administrațiile să-și rezolve problemele. V-ați referit de asemenea la ceea ce toată lumea numește RAL. Și uh, din prezentarea mea ați înțeles că nu prea avem probleme cu ce, în ceea ce privește uh, facturile neplătite de la al doilea pilon. Aceasta nu este o chestiune problematică. La al doilea pilon sume foarte mici uh, sunt problematice, însă nu apar riscuri aici, suntem aproape de încheiere și în ceea ce privește dezvoltarea rurală nu apar probleme. În ceea ce privește simplificarea, toată lumea s-a referit la acest punct, cei care au luat cuvântul. Într-adevăr, am uh, venit cu o propunere recent, după cum bine știți, a fost adoptat un act delegat înainte de reformă, cu privire la care s-a votat acum câteva săptămâni în Parlament și care este important uh, cu privire la simplificare. Propunerea Omnibus, care a fost și ea discutată, prevede de asemenea o serie de simplificări și sper că rezultatele se vor vedea cât de curând, dar, la modul general, uh, problema la care v-ați referit cu toții, într-adevăr, pune tot mai multă presiune asupra PAC. Încă de la bun început, comisarul de resort a trasat acest punct ca o prioritate de top a sa. Sunt uh, aspecte fundamentale care vizează politica agricolă comună și acestea ne vor permite să ieșim din acest cerc vicios și să venim cu prevederi noi, de asemenea cu noi condiții privind eligibilitatea și se va adăuga... Domnule director, dacă îmi permiteți, se pare că doamna Gresle ar dori să vă facă o observație ca urmare a intervenției dumneavoastră. Da, săptămâna trecută, joi, la Strasburg, am participat la dezbaterile uh, Comisiei pentru Agricultură, la trialog, uh, la acea parte privind uh, directiva Omnibus. Au existat câteva amendamente care au fost înaintate, care se refereau la hectarele care pe viitor vor apărea în sistemul de identificare și vorbeam de uh, 0,1 hectare care erau înzecite la 10 hectare. Putem pleca la aceste cifre, dar Efectul va fi că acele state membre care au un sistem funcțional, ei bine, acestea vor fi sancționate, iar cele care nu au un sistem funcțional vor fi recompensate dacă se aplică așa ceva. Și voiam să vă întreb, care ar fi simplificarea acestei înzeciri a suprafețelor libere atunci când vorbim de anumite incertitudini în ceea ce privește acest sistem de măsurare? În ceea ce privește acest punct foarte specific, aceste inexactități uh, de măsurare de 0,1%, e bine s-a dovedit că majoritatea statelor membre nu există o unitate de măsură care să fie atât de precisă, deci să evite toate erorile. Este vorba despre o unitate de măsură relativ mică, iar obiectivul este ca uh, agricultorul, fermierul, să nu primească prea multe subvenții pentru această parcelă, în orice caz nu redundante, dar să se păstreze limita bunului simț, chiar dacă vorbim de un 0,9% de care să spunem ar profita. Dar uh, acesta este de asemenea un aspect sensibil, pentru că sunt multe state membre care, prin implementarea reformei, uh, nu au întâmpinat probleme prea mari. Și este prea devreme să discutăm despre acest lucru, dar anul acesta, Curtea de Conturi, pentru un mare domeniu, deci subvențiile directe, la acestea mă refer, E bine, acesta va emite un certificat de încredere comisiei. Aceste unități de măsură, respectiv aceste premise pe care le prevede regulamentul, acestea vor trebui respectate, însă întrebarea care apare suplimentar este care este prețul care se plătește pentru a se obține această exactitate. Se justifică acest preț? Și poate că ar trebui să ne gândim și la altă întrebare, cea pe care ați adresat-o dumneavoastră. Unde apar mai multe erori? La primul sau la al doilea pilon? Sunt mai multe erori la al doilea pilon. Pentru că aici posibilitatea statelor membre de a uh, structura lucrurile mai precis sunt mult mai mari. La primul pilon, uh, regulamentul Bruxelles stabilește, uh, regulamentele de la Bruxelles stabilesc foarte clar uh, care sunt premisele. În al doilea pilon, regiunea, respectiv statul membru, are o marjă de manevră mult mai mare. Și în felul acesta poate implementa măsuri bune, bine țintite, dar adesea sunt mai greu de controlat, ceea ce duce la acest gold plating, cum îi spunem noi aici la Bruxelles. Deci statul membru, regiunea, face ceva suplimentar față de ceea ce este prevăzut, impus de la Bruxelles. Ceea ce duce la faptul că agricultorul, respectiv cel care uh, primește subvențiile, se simte urmărit de autorități de control, de autorități uh, de control de la nivel național, european și în acest context doamne Gresle, vreau să mă refer și la prima întrebare pe care ați adresat-o. Acesta este un aspect important și o problemă importantă, uh, și anume dreptul de specialitate, care nu are nimic de a face cu politica agricolă europeană, ci acestea sunt regulile pe care uh, agricultorul uh, trebuie să le respecte în exploatația sa. Fie că este reguli pe care cel care primește subvențiile trebuie să le respecte, astfel încât să uh, respecte legislația națională. Sunt reguli necesare, dar adesea este întărită impresia că cel care primește subvențiile este împrejmuit de autorități de control și că nu poate să se mai dedice activității sale de facto. Și acceptați să fiți uh, un pic întrerupt, domn coleg? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că aș vrea să uh, punctez. Doamna Gresle a oferit un exemplu. Simplificare de la 0,1 hectare. Să spunem că marja de toleranță a fost ridicată la până sub un hectar. De câți euro vorbim aici? De ce sume? Sigur că există diferențe, știu asta. Dar ca valoare medie, despre ce promovare vorbim concret pentru un agricultor, un fermier? Care este valoarea despre care vorbim? Deci dacă am vorbit de până la un hectar, atunci vorbim de o sumă de 300 de euro. Deci de la 30 la 300 de euro este practic transferul. 12 milioane? 12 milioane de, în plus pe an pentru politica agricolă comună. Deci 12 milioane. On arrondi à l'hectare. Da, dar rotunjim la hectar. Oui. das Problem besteht darin... Problema constă în faptul că, sigur, probabil că ar exista o serie de oameni care, dacă se găsesc sub un hectar, ar ieși din calcul. Dar toți cei care sunt peste un hectar, uh, aceștia beneficiază de aceste măsuri, pentru că se găsesc deasupra pragului de toleranță. Deci nu vorbim de vreo economie. Costurile sunt mult mai mari, după părerea mea, și cred că sistemul de măsurare până acum era unul pe care nu l puteam permite. Dacă vorbim de un prag de sub un hectar, efortul este același, doar costurile sunt mai mari. Să nu uităm că vorbeam de 0,1 raportat la hectar. E. Președintele, pe același subiect, domnul Meier. Nici nu mă așteptam să-mi dați cuvântul așa de repede, domnule președinte. Discuția cred că este una interesantă, pentru că, dacă este să-mi imaginez, la ceea ce s-a referit domnul Kölmel, riscăm, uh, din punct de vedere bugetar, să riscăm 300 de euro pro exploatație agricolă. Și acum, doamna Gresle s-a întrebat dacă uh, economisim cheltuieli sau nu. Este interesant de văzut acest lucru, pentru că trebuie să vedem lucrurile cât se poate de clar. Nu cred că merge să, facem, uh, să mergem pe două linii. Ori acceptăm o anumită incertitudine în ceea ce privește uh, sumele pe care le va plăti Uniunea Europeană, eu când am început, uh, Uniunea Europeană a venit cu o contribuție puțin uh, slăbuță în ceea ce privește relațiile publice. Formularea era puțin lipsită de diplomație, pentru că se vorbea despre o rată de eroare tolerabilă și mm, nici nu ne mai interesa atunci cum stau lucrurile. Dar ideea de bază este corectă. Trebuie să vedem câte controle vom avea astfel încât final, în final, adică pentru a găsi erori, astfel încât să merite financiar, respectiv uh, valoarea adăugată să fie mai mare decât efortul uh, de verificare a uh, procedurilor financiare. Pentru că cheltuim 10.000 de euro, să spunem, ca proceduri de control pentru a găsi erori de 100 de euro. Din punct de vedere economic, nu merită să facem acest lucru și nici n-am putea explica alegătorilor așa ceva. Deci dacă am proceda altfel, dacă am simplificat lucrurile, atunci și birocrația ar fi redusă și am putea spune că în final se economisește și că și Curtea de Conturi uh, sau cei care uh, verifică totul la nivel administrativ, respectiv fermierul, agricultorul, vor fi degrevați la un moment dat de sarcini. Sau trebuie să ne întrebăm dacă totul va fi controlat până la ultimul detaliu. Și să cădem de acord asupra acestui lucru și să ne prezentăm în fața alegătorilor, să spunem uh, rata de eroare este uh, verificată până la ultima virguliță și fiecare care a primit cu 10 euro în plus a fost sancționat. Dar atunci va trebui să ne expunem reproșului în continuare de a fi mult prea birocratici, prea complicați și de a merge mult prea în detaliu cu toate aceste proceduri de control. La un moment dat va trebui să discutăm despre toate aceste lucruri pentru a vedea ce suntem dispuși să acceptăm, cât de mult dorim să ne coste aceste controle, cât suntem dispuși să acceptăm și care este efortul la care suntem dispuși, respectiv ce primim în schimb. Pentru că trebuie să vedem, uh, să nu fie praf în ochi cumva vom găsi întotdeauna erori, indiferent cât controlăm. Fie că este vorba despre programul de identificare a parcelelor sau uh, despre alte lucruri, în final, nu știm dacă um, imaginile pe care le obținem sunt uh, cele reale sau nu. Vorbim despre anumite pășuni. Pășunile respective mai crese, extind, uh, crește un copac. Dacă avem 10 copaci pe pășunea respectivă, se spune că nu mai e pășune, ea e pădure dintr-o dată. Și categorizarea asta, clasificarea, pune probleme. Această exactitate poate să fie una aparentă la un moment dat. Deci, la un moment dat trebuie să cădem de acord asupra prețului acestor controle și să vedem uh, unde ne oprim, unde putem să tolerăm o anumită inexactitate, dar uh, putem să reducem totuși cheltuielile. Pentru că mi-e teamă că în final, la un moment dat, uh, ne vom trezi în presă cu un articol uh, care să blameze modul în care acționăm și cu toții uh, vom încerca să schimbăm iarăși direcția. Deci cred că trebuie să ne gândim bine la aceste lucruri. Director. Domnule director. Uh, répondre uh, aux remarques de M. Guerre ou, ou continuer avec les să răspund la ceea ce mi s-a spus acum sau să continui cu răspunsurile la întrebările prealabile? Domnul Geier se referea la ceea ce spunea Adinaur și doamna Gresle, prelungea acea idee. În fond, care sunt sumele cele mai mici care sunt acordate în PAC? Cea mai mică sumă pentru o exploatație agricolă. Da, sunt sume foarte mici. Niște beneficiari care primesc, nu știu, 102 de euro, nu mai mult. în anumite țări cu structuri foarte mici. Sunt agricultori care primesc niște sume chiar mici, foarte mici. Și știți că noi de mai multe ori la comisie am făcut niște propuneri ca să avem un prag, un prag minim de, pentru beneficiari. Și asta de multe ori a fost respins de Consiliu. Bun, din motive lesne de înțeles, pentru că în anumite țări categoria de beneficiari care primesc astfel de sume foarte mici e o categorie numeroasă. Acum, în sistem, avem un fel de plată forfetară simplificată pentru a plăti aceste exploatații agricole mărunte, mici. E ceva care există, care este utilizat în anumite state membre, dar care poate nu e suficient de bine preluat de cei care în principiu ar avea dreptul să-l utilizeze. Dacă să clarific un lucru, sistemul nostru e de așa natură încât ca să mă refer la cazul acela cu 300 de euro, această toleranță de eroare, ce înseamnă în realitate? 300 de euro pentru un hectar de plăți. Acum, da, e, ad- e adevărat că riscul este de 300 de euro, dar riscul pentru beneficiar este 100% dacă depășește un prag X de hectare pe care noi l-am luat ca și punct de referință ca să se respecte și regulamentul. Dacă ca agricultor, ca și agricultor depășești acel prag, atunci pierzi tot. Riști tot. Și cred eu că asta creează dificultăți, pentru că exemplele date de domnul Gaier Adinaur, da, noi, mai ales în Austria, acum 2-3 ani am avut astfel de cazuri. Uh, pășuni uh, la munte, am avut controle pe care Cunta de Conturi le-a făcut și uh, cei care au făcut audituri au constatat că totalitatea plăților către acei agricultori nu erau uh, eligibile. Așa e sistemul nostru, ori tot, ori nimic. Nu avem așa o cale de mijloc, o toleranță gen să rambursați nu știu cât la sută, nu. Dacă nu ești conform cu regulile astfel stabilite, pierzi totalitatea alocațiilor primite, a sumelor primite. Acum, din punct de vedere financiar, riscul, evident, e mai mare decât pur și simplu 300 de euro. Pentru că regulile sunt de așa natură încât dacă domnul Cutare a depășit numărul de hectare, pierde, nu știu, până la 25.000 de euro, să zicem, nu știu cât primește în funcție de numărul de hectare. Deci și aici trebuie să vedeți că există o complexitate destul de politică în acest caz, pentru că devine mai greu atunci să justifici lucrurile. Continue. Ok, maintenant je continue avec la, la liste euh, de questions pour... Și acum continui cu lista întrebărilor ca să nu uit nimic. To come back to you. Domnule Ashworth, pentru a reveni la întrebările adresate de dumneavoastră, v-ați referit la Brexit și veți înțelege că nu sunt în poziția de a oferi informații cu privire la stadiul negocierilor. Uh, dumneavoastră știți de unde au început și când și știți de asemenea că um, toate aceste lucruri uh, și aspecte financiare vor juca un uh, rol important în negocieri, dar eu nu sunt în poziția de și nici nu am informația de, pe care să vă pot oferi în acest sens. V-ați referit la managementul riscului, de asemenea. Și acesta este un element, respectiv o zonă, în care, în care veți găsi uh, reconsolidată politica agricolă comună. Există un document adoptat de Comisie cu privire la finanțele viitoare ale Uniunii Europene și acesta este un domeniu în care au fost pregătite propuneri, iar Comisia lucrează la acest document și uh, vor mai exista ocazii de a discuta despre el. Același lucru este valabil uh, referitor la ceea ce ați menționat cu privire la a transfera mai bine, mai țintit acest ajutor, aceste subvenții către agricultori. Și acesta este un subiect care a fost discutat și pregătit în acest document împreună de domnii Oettinger și doamna Crețu și acesta va fi un subiect important uh, de asemenea în discuția cu privire la viitorul acestei politici. Acum, pentru a reveni la domnul Dolenou, aș dori să repet ceea ce am spus mai devreme. Vor fi termene limită de plată și în ceea ce privește al doilea pilon. Lucrăm la acest lucru. Acest uh, lucru s-a decis cu privire la ultimul CFM și dorim să se evite situația în care agricultorii așteaptă mult prea mult banii. În ceea ce privește simplificarea, cred că am răspuns deja în prealabil la aceste întrebări și prin referirea la propunerea Omnibus și sperăm că se vor înregistra îmbunătățiri cât de curând. Domnule Kölmel, în ceea ce privește cel de-al doilea pilon, după cum vă spuneam, acesta este mai degrabă expus uh, controlelor mai uh, intense, cel puțin acesta este feedback-ul primit din statele membre și din partea landurilor, mai ales din Germania, Uh, agricultorii au impresia că uh, programele privind dezvoltarea rurală sunt prea complexe și prea detaliate, de aceea cerințele sunt mult prea stufoase. Un comentariu de ordin general în această privință. Există o relație între complexitate și obiectivele stabilite. Cu alte cuvinte, există o complexitate scăzută în ceea ce privește plățile directe, dacă nu vorbim de partea de greening, pentru că condițiile de a obține acces la plățile directe sunt că trebuie să ai o anumită suprafață de teren și odată ce ai această suprafață, primești respectiv beneficiezi de plată. Deci, prin definiție, sistemul nu este atât de complex. În plus, acum uh, există toți sateliții și toate celelalte mijloace de a controla aceste lucruri. Cu cât uh, cer mai mult din partea unui beneficiar și asta se face la cel de-al doilea pilon, pentru că ă, se spune că trebuie făcut o investiție. De asemenea, achiziție, un plan de afaceri, o investiție care să fie prietenoasă cu mediul, care să corespundă standardelor ă, de sănătate publică și sanitare și așa mai departe. Deci cu cât adaugi mai multe astfel de condiții, cu atât ă, devine mai exact ajutorul oferit, dar pe de altă parte apar riscul ca ceva să nu funcționeze bine, respectiv să se strecoare o eroare, iar beneficiarul să nu îndeplinească toate condițiile și să nu respecte toate regulile. Acesta este un paradox al PAC și al oricărei alte politici complexe. În calitate de politician trebuie să știi exact ce vrei. Dorești o, o țintă, un target foarte specific, foarte detaliat sau dorești să ai niște reguli simple? Și aceasta este alegerea care trebuie făcută atunci când vorbim de simplificare. Asta în orice dezbatere dacă este să avem o dezbatere deschisă și cinstită. Doamna Toma, Ați întrebat de ce, de ce nu a fost folosită rezerva pentru situații de criză. Pur și simplu pentru că regulile prevăd că este situația de ultim resort. Dacă nu mai avem deloc bani în sertar, atunci putem să folosim rezerva de criză, dar nu înainte. Și din fericire sau din nefericire, depinde de punctul de vedere, uh, în pofida tuturor crizelor uh, cu care ne-am confruntat în ultimii ani, întotdeauna am avut bani în sertar. De aceea v-am explicat uh, care era situația cu resursele alocate. A existat uh, o situație diferită timp de mai mulți ani pentru că sumele alocate erau destul de mari. Am avut aproape un miliard de euro datorită prelevărilor la cotele de lapte, deci aveam bani pe care am putut să-i folosim ca să finanțăm aceste crize fără a recurge la rezervă. Și un subiect despre care este sigur că veți discuta când veți analiza următorul CFM, dacă trebuie să revedeți condițiile, care sunt riscurile renaționalizării pe care le-ați menționat. Și aici fac trimitere la documentul care a fost prezentat de către domnul comisar Oettinger și de doamna comisar Crețu. Comisia a prezentat acest document, dar nu a luat o poziție și, într-adevăr, ceea ce ați spus dumneavoastră, cred că va fi un argument deosebit de important pe care trebuie să-l avem în vedere. Care este riscul de renaționalizare? Care este riscul s-ar putea ca anumite state membre să aibă și dorința și capacitatea de a cofinanța și altele nici să nu dorească să o facă sau să nu aibă capacitatea necesară. Sunt convins că va fi principalul motiv de dezbatere apropo de cofinanțare, da, și poate că e și o problemă cu concurența, să se ajungă la o concurență deloială, pentru că dacă pe o piață unică a produselor agricole unii agricultori sunt subvenționați și alții nu, se ajunge la concurență deloială. Doamna Toma? Mulțumesc. Întrebarea mea era tocmai aceasta. Comisia are în vedere pregătirea unui studiu de impact despre această eventualitate de a naționaliza parțial sau total politica agricolă comună? Da. Așa cum a spus și domnul președinte, avem și problema concurenței loiale sau neloiale. Dacă to- toate regulile privind ajutorul de stat sunt suficiente pentru a preveni astfel de situații și poate să existe și o altă dificultate. S-ar putea să aveți reguli în într-un stat care să nu uh, favorizeze concurența neloială. Dar puteți aveți reguli care să uh, oblige un stat membru să facă cofinanțare? Dar e clar că rămâne un subiect ce trebuie dezbătut. Comisarii au uh, pregătit documentul respectiv tocmai pentru a suscita dezbaterile și pentru a informa. În cele din urmă, domnule președinte, întrebările dumneavoastră. Care este cheia de repartizare? Un element deosebit de important în negocierile uh, CFM. Întotdeauna este un element foarte important. Într-adevăr, dezbaterea uh, randamentului. Ce e randament pentru banii investiți în PAC? Există niște sume precise care sunt distribuite pentru primul pilon. Fiecare stat membru știe ce drept are, dar e adevărat că niciodată nu există o executare bugetară de 100%. Se aplică la uh, partea de piață, deci aici nu e vorba despre niște uh, sume uh, anume, ci despre banii cheltuiți uh, în funcție de crize și cel de-al doilea pilon, după cum știți, face parte din uh, acordul politic dintre dumneavoastră și Consiliu în ce privește atribuirea acelor bani. E adevărat și confirm că există o foarte mare claritate pentru statele membre. Ele știu cam cât pot să câștige din politica agricolă comună. Deci este un element foarte important pentru a garanta stabilitatea. Președintele de valoare nu este neapărat uh, o problemă, pentru că s-ar putea să dăm fonduri agricultorilor în circunstanțe în care nu au neapărat nevoie de ei și apoi în momentele de criză, când chiar ar avea nevoie să fie ajutați, având în vedere caracterul anual al bugetului și faptul că fiecare vrea să-și recupereze cota parte de credite în numele PAC, păi se ajunge la o situație total absurdă. Cum să ieșim din această situație creată de uh, anualitatea bugetului? Putem să ne închipuim că uh, o să avem un buget care să țină cont de realitățile conjuncturale? Vă răspund, da, din punct de vedere tehnic se poate. Puteți să aveți un sistem ca în SUA, un sistem conjunctural. Deci nu există un drept al agricultorilor, uh, al beneficiarilor. Să nu uităm că noi stabilim drepturi individuale pentru beneficiari în primul pilon. Agricultorul care îndeplinește condițiile are dreptul să primească acest ajutor. Deci nu este un angajament politic, este un drept. Da, un drept nu e o politică, spune președintele. O politică sunt măsuri luate pentru a rezolva o problemă. Pe când un drept nu este o politică, este o plată făcută în mod automat. De aceea, politica agricolă comună nu mai este o politică. Este și cu atât mai puțin agricolă, pentru că acum al doilea pilon devine din ce ce mai important și este din, din ce ce mai puțin comună pentru că renaționalizăm anumite ajutoare. Deci viitorul PAC este pus sub semnul întrebării aici. Păi cred că este o poveste veche. Să vedem dacă menținem un sistem de ajutare directe anuale sau vrem să avem o politică în care îi plătiți pe agricultor numai dacă apar probleme, dacă se ivește o situație de criză, dar cât timp prețurile de pe piață sunt uh, bune, agricultorul nu ar trebui să aibă mm, dreptul la vreo formă de ajutor. Dacă vă uitați la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, uh, să știți că nici la ei uh, bilanțul nu este cine știe ce bun, nici uh, uh raportul costuri-beneficii, nici uh, în ce privește previzibilitatea cheltuielilor. Pentru că având în vedere cadrul nostru financiar, ne este foarte greu să ne închipuim că într-un an aveți un buget de 10 miliarde pentru agricultură și anul de după de 100 de miliarde. Sistemul nostru ar fi complet uh, uh, dat peste cap. Păi da, dar întrebările pe care le putem avea este că dacă avem un cadru financiar rigid, să fix, nu știu, ce facem, îl fixăm tot timpul pentru șapte ani? Iar în situații de criză, atunci trebuie să multiplicăm tot felul de instrumente financiare, precum uh, fonduri fiduciare și așa mai departe. Și devine așa un buget caricatură. Suntem uh, pur și simplu prizonieri acestui buget anual. Acum am să dau cuvântul coraportorului nostru permanent, domnul Ashworth, care va trage concluziile acestui schimb de opinii. Pentru că s-a vorbit mult despre simplificare. Și, evident, există o complexitate ca urmare a dezbaterilor bogate din Parlamentul European și acesta e un factor de complexitate, dar am înțeles foarte bine că și statele membre pot să supratranscrie directivele europene și deciziile europene, lucru care, evident, uh, adaugă un grad de complexitate în plus. Și având în vedere că în multe țări există și o descentralizare la nivel de regiune, atunci iată un al treilea nivel, un al treilea strat de complexitate care se adaugă. Și când se supără beneficiarii din cauza acestei complexități în straturi, e clar că de multe ori e foarte simplu să spui că e din vina Europei. Dar uh, cei care spun asta la nivel național dau neapărat dovadă de curaj. Așa că vă dau cuvântul, domnule Ashford, pentru a trage concluziile acestui schimb de opinii. Uh, uh, Mulțumesc. Vreau să-mi exprim oarecare simpatie față de domnul Hasler, pentru că e clar că a venit aici și a fost o dezbatere destul de tehnică. Acum, pot să vă asigur că a fost o sesiune de... foarte valoroasă. Uh, dincolo de schimbul tehnic, e clar că o informație valoroasă pe care ne-ați furnizat-o. Ne-ați explicat cum funcționează sistemul, vă mulțumesc pentru asta. Și făcând acest lucru, în mod foarte clar, s-au subliniat anumite aspecte pe care le-am abordat din plin. Și cred că subiectul care a devenit cel mai des este dorința aceasta permanentă de simplificare. Dar asta trebuie compensat într-un fel, în așa fel încât să găsești calea de mijloc cea mai potrivită, ca să ne asigurăm că există și un grad uh, potrivit de răspundere și de tragere la răspundere. Apoi, un alt element politic pe care l-am dezbătut și uh, vom continua să-l dezbatem, e felul în care acest, aceste proceduri pot să se modifice, dacă e să ne uităm la PAC, și cum anume aceste instrumente vor evolua. Nu ne aflăm decât la începutul acestei dezbateri, însă din discuțiile noastre de astăzi am obținut deja informații valoroase, așa că vreau să vă mulțumesc într-adevăr pentru prezență și pentru contribuția dumneavoastră rodnică. Da, îl putem aplauda pe domnul Ausler pentru timpul pe care ni l-a consacrat, pentru claritatea răspunsurilor sale. E clar că tehnica e tehnica, procedura e procedură și noi suntem aleși. Iar aleșii trebuie să fixeze așa un cap politic, o țintă politică și să folosească bine tehnica în momentul în care complexitatea e de așa natură încât politica nu mai poate fi explicată, e clar că e nevoie de, de o situație de urgență, e nevoie de o redefinire, reorientare a politicii respective. Mulțumim pentru această dezbatere de astăzi. Ne aflăm în pragul unor dezbatere aprinse pe viitorul cadru financiar multianual și n-am nicio îndoială de faptul că acum am obținut informații prețioase pentru a îmbogăți dezbaterea viitoare. Je vais maintenant donner la parole. Și acum am să dau cuvântul raportorilor noștri general, domnul Geier pentru bugetul 2017, uh, domnul Mureșan pentru bugetul viitor, și anume 2018. Ei ne vor prezenta ceea ce va încânta cu siguranță parlamentarii, pentru că vor avea ocazia să demonstreze valoarea lor adăugată specifică, și anume care sunt măsurile pregătitoare și care sunt uh, proiectele pilot, care e situația lor. Kann zu der Durchführung der ähm, Pilotprojekte. În ceea ce privește mm, proiectele pilot uh, și procedura actuală bugetară, voi putea spune puține cuvinte pentru că nu prea am uh, date din partea Comisiei. Așadar, uh, aș dori mai degrabă să vorbesc despre stadiul pregătirilor uh, acțiunilor pilot pentru următoarea perioadă, pentru următorul uh, plan bugetar, proiect bugetar, uh, 2018, pentru că în acest moment eu nu pot să contribui cu nimic la această discuție. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Yes, Mr. President, you are right. Thank you very much. Da, aveți dreptate, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Ideea și munca noastră cu proiectele pilot și acțiuni pregătitoare se pot fi explicate în diferite etape și termenul 30 mai a fost data înainte de care noi, membrii individual, comite, comisiile politice și grupurile politice, trebuia să trimitem către Comisia pentru Bugete lista de proiecte pilot pe care doresc să o le înainteze și atunci Comisia pentru Bugete, în numele Parlamentului, le putea trimite la Comisie spre evaluare au fost trimise 344 de proiecte către Comisie pentru Evaluare, acțiuni pregătitoare și proiecte pilot împreună. Săptămâna trecută am primit evaluări din partea Comisiei și vreau să vă fac o prezentare pe ansamblu. După cum știți, Comisia Europeană trebuie să analizeze proiectele și să le dea o notă, A, B, C, D, E. A înseamnă că proiectul pilot poate fi implementat, așa cum e el propus de Parlament și 60 din cele 344 au primit această rată A, notă A. Deci foarte bune. Comisia le implementează. 54 au primit nota B, ceea ce înseamnă că în parte pot fi implementate sau pot fi implementate cu anumite condiții dacă sunt lejer modificate. Deci, B înseamnă că proiectul e bun, dar are nevoie de o mică ajustare și poate fi implementată în parți parțial. Deci 54 din 344 au primit nota B. Un 183 de proiecte a, din 344 au primit nota C. Deci asta înseamnă că proiectele pilot propuse de uh, Parlament sunt acoperite de către legislația care există deja și în vigoare sau legislație viitoare. Și atunci chestiunea înseamnă că poate fi rezolvată prin programele existente. Asta se întâmplă de multe ori, că membrii Parlamentului au o idee bună, fără să-și dea seama sau fără să știe că acestea pot fi finanțate prin alte proiecte deja existente. 47 de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare au primit nota D, ceea ce înseamnă că nu pot fi implementate sau au fost deja implementate în trecut, ceea ce înseamnă că atunci uh, nu te mai poți califica spre finanțare. Deci, 60 nota A, foarte bun, 54 B, 183 C și 47 D. Și am spus, în momentul în care am mers și am discutat cu fiecare uh, comisie parlamentară în parte, a spus colegi, noi ne vom concentra pe proiecte care primesc nota A sau B. Deci comisia poate spune că le putem implementa direct în întregime sau parțial, dacă e nevoie de o mică modificare. Acum, evident, nu vom putea lua în considerare acele proiecte care au primit nota C, pentru că ele sunt deja acoperite prin alte domenii, sau nota D, refuzate de comisie spre implementare. Asta puteam, am spus încă de la bun început, ne concentrăm pe proiectele care primesc nota A sau B. Acum, la A și B avem un total de 104 proiecte dintr-un total de 344. Asta înseamnă o treime. Sunt proiecte pe care vom încerca să le promovăm. Acțiuni pregătitoare și proiecte pilot. Acum, câți bani sunt disponibili și dacă banii sunt suficienți. Și apoi să vedem cum procedăm. Pentru proiectele pilot avem un total de 40 de milioane de euro. Iar pentru acțiuni pregătitoare pentru noi acțiuni pregătitoare, e vorba de 50 de milioane. Totalul cuprinde și cele care se prelungesc de anul trecut, fiind de 100 de milioane de euro. Acum, suma pentru proiectele pilot, spuneam 40 de milioane. Dacă ne uităm la proiectele pilot care au primit nota A, dacă le-am finanțat 100%, așa cum au solicitat membre, atunci ar fi nevoie de 46,9 milioane de euro. Dacă ne uităm la proiectele care au primit și A și B, ar fi un total de 105 milioane de euro, dar numai 100 sunt disponibile. Deci, dragi colegi, domnule președinte, eu aș propune să facem un fel următor. Aș ruga grupurile politice, coordonatorii sau raportorii din umbră, văd unii colegi sunt de față, domnul Leviotti din partea socialiștilor și uh, democraților, uh, reprezentantul ECR, v-aș ruga politicos să-mi trimiteți o listă de proiecte prioritare, ceea ce vi se pare cel mai important pentru grupurile noastre politice. Acum, ce înseamnă priorități? Bun, asta ar fi o primă listă. În al doilea rând, o să trebuiască să găsim un echilibru între diferitele comisii parlamentare. Nu o să finanțăm 15 Uh, de la uh, o comisie și zero de la altă comisie. Nu, trebuie să găsim un echilibru. Deci, priorități politice din partea grupurilor politice și echilibru între diferitele comisii parlamentare. Și aș vrea să văd câte din aceste proiecte bune, pentru că toate care au primit ASOB sunt foarte bune, să vedem cât de multe putem lansa, cât mai multe cu putință. Deci, să vă uitați la aceste proiecte care sunt o prioritate pentru grupurile politice, să menținem echilibru între diferitele comisii parlamentare și apoi, dacă în continuare depășim pragul maxim, atunci o să vedem ce putem reduce. Proiecte care au B, spre exemplu, să reducem două treimi din sume, în așa fel încât acesta să poată să înceapă, încât să nu lăsăm de izbeliște prea multe proiecte. Deci, eu ce-mi doresc este să oferim cât mai multe șanse pentru ca aceste proiecte bune să înceapă, cât mai multe cu putință și eventual să reducem un pic uh, sumele ca să nu eliminăm proiecte. Dar trebuie să fim și atenți, pentru că trebuie să vedem că sumele pe care le reducem sau de fapt nu, sumele care rămân în continuare după reducerea aceea să ne permită în continuare să implementăm proiectul, pentru că dacă tai din proiect 70%, păi nu are sens, că nu poți să înceapă și nu poți să fie dus la capăt. Să încercăm să eliminăm cât mai puține proiecte cu putință și să implementăm cât mai multe din categoria A și B. Însă pentru asta e nevoie să cunoaștem mai întâi prioritățile noastre politică, politice, să vedem ce putem elimina, să vedem cum putem reduce un pic uh, sumele, în așa fel încât să nu punem în pericol aceste proiecte. Acum, evident că dacă trebuie să reducem sumele și să eliminăm anumite proiecte, proiecte care au primit uh, nota B sunt cele mai susceptibile de a fi eliminate. Cele care au primit A, Comisia spune că pot fi implementate direct, fără niciun fel de rezervă, acelea nu ne atingem de ele. Iar pentru acțiunile pregătitoare, situația mea e bună, în sensul că dacă ne uităm la toate măsurile, toate acțiunile pregătitoare care au primit A sau B din partea Comisiei, chiar și cele referitoare la apărare propuse de Comisia Europeană, E vorba de 6 milioane de euro. E vorba de 106 milioane de euro, un total de 106 milioane, pentru o sumă disponibilă de 100 de milioane. Dar sunt încrezător că aici munca o să fie mai simplă. Sau pentru proiectele pilot o să trebuiască să cooperăm cu grupurile politice și cu comisiile din Parlament. Iată, domnule președinte, din, din partea mea, cam atât deocamdată și ar fi foarte bine dacă ne vor spune colegii, dacă îmi vor spune colegii în următoarele săptămâni care sunt prioritățile lor. Vă spun deschis, trebuie să nu mai înaintați același proiect cu câteva modificări. Nu! Pentru că uh, e vorba de etapa de preevaluare, încă nu a fost cuprins la buget. Colegii poate știu deja acest lucru, însă vreau să amintesc ca să nu cumva să uh, nu uitați să le înaintați ca și amendamente bugetare, ca să fie luate în calcul oficial. Cam atât, domnule președinte, și așa cu nerăbdare schimbul de opinii de astăzi și colaborarea mea viitoare cu colegii în următoarele săptămâni. Raportor general, vous avez bien... Mulțumesc, domnule raportor general. Da, să sperăm că o să avem tot ce ne trebuie în ajunul arbitrajului bugetar. Ați uh, prezentat uh, situația, ați propus o metodă. Îmi închipui că Comisia va respecta acest demers înțelept și rezonabil. Colegii de la nou și VOT doresc probabil să vă uh, adreseze întrebări. Da, eu îmi pun întrebări în ce privește, domnul Donanu, funcționarea proiectelor pilot. Mai mulți colegi au depus în urmă cu doi ani un proiect pilot în ce privește albinele și cererea de ofertă nici măcar n-a fost lansată de către comisie. Acest proiect pilot se transformă în mod automat în acțiune pregătitoare sau nu? Și eu să știu dacă într-o bună zi comisia va lansa cererea de ofertă. Aceasta era prima întrebare, dar poate și comisia, cum este prezentă, poate să răspundă. Domnul Vioti? Da, e o intervenție și o întrebare. Mulțumesc colegului Mureșan pentru faptul că întotdeauna este punctual, precis, riguros uh, în munca sa de raportor pentru buget. Din partea mea și din partea grupului socialist pot să vă spun că suntem de acord în ce privește procedura pe care a indicat-o raportorul deci ne convine această metodă de lucru. În ceea ce privește conținutul politic, uh, în mod firesc vom face niște evaluări și aceste evaluări vor ține cont, în primul rând, de uh, liniile directoare pe care și le-a fixat Parlamentul în luna martie a anului trecut. Uh, știți, apoi documentul pe care l-am trimis și la trilog, și Pier Antonio, profit ca să-ți spun mult baftă este documentul cu care se va lucra și în această săptămână la trilog, deci este un document mai degrabă de natură politică și bineînțeles că vom face o evaluare politică și în cadrul grupului nostru eu împărtășesc ideea că e bine să faci alegeri. Nu spun acest lucru uh, ca și cum uh, nu ați fi de acord cu mine. Da, deci e o metodă de lucru uh, dar să știți că, în general, pe mine nu prea mă convinge ideea că poți să mulțumești pe toată lumea, pentru că, așa cum se spune în Italia, dacă ai o plapumă prea scurtă, n-ai cum să acoperi toate picioarele. Deci, uh, tai din stânga, adaugi în dreapta, iei fonduri de la unii ca să dai la toată lumea. Nu. Eu cred că Uniunea Europeană are niște priorități, știm care sunt acestea și Parlamentul trebuie să facă niște alegeri și să fie ferm pe poziții, să fie niște alegeri coerente, să dea niște răspunsuri clare cetățenilor. Din fericire, proiectele care au fost prezentate de colegi Uh, ne oferă deja niște indicații și sunt proiecte care se îndreaptă în direcția dorită. Prin urmare, contribuția pe care noi o vom trimite va fi în această ordine de idei. Închei spunând așa, pentru că este o contribuție prealabilă din partea mea, pentru că n-am avut timp să analizăm în detaliu documentul primit de la comisie, ni se pare însă că Comisia a judecat cu mai multă asprime decât în trecut, cu mai multă severitate proiectele decât în anii trecuți, dar nu am cifre acum la îndemână ca să pot să, să, să, să vă exemplific. Mulțumesc! Această severitate poate că ne simplifică nouă munca, spune domnul președinte. Nu mai dorește nimeni altcineva să ia cuvântul? Domnul Albrecht? Nu? Atunci, Înainte de a da cuvântul raportorului general, ca să conchidă, cineva poate să răspundă la întrebarea domnului Denano, care se miră de faptul că un proiect pilot lansat în urmă cu 2 ani de zile nici măcar nu a fost urmat de um, o cerere de ofertă până în prezent? Uh, <clears throat> thank you, Chairman, and, uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc raportorului general pentru prezentarea generală foarte clară. În calitate de reprezentante ai Comisiei, suntem foarte recunoscători pentru faptul că raportorul intenționează să limiteze alegerile uh, în ceea ce privește pil- proiectele pilot și acțiunile pregătitoare pentru selecția A și B, așa cum a fost uh, evaluată de către Comisie. Pentru noi, uh, această evaluare a reprezentat o muncă uriașă. Este vorba despre evaluarea a unui număr foarte mare de proiecte și uh, ținem cont foarte mult de părerea dumneavoastră. Aș dori să fac un comentariu succint. Am luat notă de strategia exprimată de domnul Mureșan cu privire la lansarea unui număr cât mai mare de proiecte și, dacă este necesar, să se reducă numărul de proiecte, ceea ce este de înțeles, însă dacă este să privim tendința care s-a conturat în ultimii ani, putem să observăm că strategia în mod uh, clar merge pe uh, reducerea numărului de proiecte. Așadar, ar trebui să fim conștienți de acest lucru, pentru că dacă este să vedem media de proiecte din 2009, acesta a fost uh, aproape de 2 milioane ca sumă, iar în ceea ce privește 2016, abia am, s-a trecut de pragul de 500 de mii. Așadar, uh, diferența este foarte mare. Iar uh, suma media pentru uh, acțiuni pregătitoare a fost aproape de 2,5 milioane în 2009 și dacă este să excludem uh, acțiunile pregătitoare pentru fonduri, ca ceea ce distorsionează statisticile. Anul trecut vorbim de o sumă între 1 și 1,5 milioane. Așadar, acesta este un comentariu general cu privire la această tendință pe care am observat-o. Iar în ceea ce privește întrebările specifice cu privire la acțiunile pregătitoare, în ceea ce privește albinele, voi verifica această informație și vă voi transmite răspunsul în scris. Mulțumesc! Problema este că de fiecare dată când pun întrebarea, mi se promite un răspuns în scris, dar nu primesc nimic. sinon, nous allons nous... Să știți că ne supărăm, spune președintele, dacă chiar nu trimiteți niciun răspuns. Aveți uh, o grea răspundere. În maxim 8 zile trebuie ca domnul de la noi să primească un răspuns comisia să nu mai fie bănuită de <laughs> uh, lipsă de seriozitate în asemenea circunstanțe. Deci peste o săptămână va fi săptămână de circumscripție. E bine pentru albine, în franceză e săptămâna verde. Bun. Domnule raportor general, puteți să trageți concluziile. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt de acord cu ceea ce a spus Daniele Vioti și de asemenea reprezentantul comisiei, în sensul că munca noastră trebuie să aibă un sens în final. Când spun că doresc să lansăm cât mai multe proiecte pilot, uh, împreună cu colegii uh, din Parlament, spun acest lucru ținând cont de faptul că, așa cum am spus și înainte, dacă reducem suma mult prea mult, atunci munca nu va mai avea sens pe teren. Și uh, proiectele pilot uh, propuse de mine acum doi ani, pe acestea le-am supravegheat, am supravegheat implementarea și știu că dacă bugetul este prea mic, lucrurile sunt foarte dificile, iar proiectul pilot nu mai este suficient de uh, consistent. Acestea fiind spuse, trebuie să ne asigurăm că nu uh, vom reduce semnificativ uh, banii pentru proiectele bune care ar trebui să fie lansate. Și da, Daniele Viodi are dreptate, trebuie să luăm decizii, trebuie de asemenea să fim cât se poate de clari care sunt uh, prioritățile politice ale Parlamentului care să fie reflectate în proiectele pilot și în acțiunile pregătitoare. Așadar, vom încerca să finanțăm cât mai multe proiecte pilot bune și uh, dintre cele care au fost uh, evaluate pozitiv de către Comisie cu un A sau un B și vom face acest lucru într-un uh, sens bun și suma dedicată fiecărui uh, proiect și acțiunilor pregătitoare trebuie să fie suficientă, astfel încât proiectele să fie lansate în condiții bune. Cam atât din partea mea, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor general. Uh, și poate că la anul vom semna împreună un proiect pilot a cărui scop să fie simplificarea procedurilor Comisiei și a Uniunii Europene séquence politique agricole commune tout à l'heure euh, est un encouragement à aller dans ce sens. Da, trebuie să mergem în acest sens, cum ne-a arătat dezbaterea despre politica agricolă comună. Acum îi dau cuvântul lui Jans Geier, care ne va prezenta proiectul de buget rectificativ uh, numărul 3 pe 2017. Um. Ehm. Mulțumesc! Proiectul de buget rectificativ numărul 3 este puțin neobișnuit pentru că se referă la aspecte care ne sunt foarte cunoscute, pe care le combină cu aspecte oarecum surprinzătoare. Cu acest buget rectificativ numărul 3 se uh, implementează un acord și anume uh, punerea la dispoziție a 500 de milioane de euro sub formă de credite ca angajament suplimentare pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Acestea se oferă sub formă de credite de angajament. Creditele acestea trebuie continuate. Până acum nu putem, uh, anul acesta nu putem să începem alte, uh, să inițiem alte măsuri. A fost un punct pe care l-am tot discutat de-a lungul timpului și mai ales atunci când s-a discutat despre bugetul 2017, iar Comisia, în cadrul procedurii uh, respective, a făcut propunerea uh, de a veni uh, suplimentar cu credite de angajament în valoare de 500 de milioane de euro. Și aceasta este situația în acest moment. Pornesc așadar de la premisa că nu există niciun fel de uh, puncte problematice și nici discuții cu privire la aceasta. Ceea ce m-a surprins oarecum este faptul că acest buget vine cu uh, două propuneri de modificare a organigramei la două agenții, ceea ce este oarecum uh, neobișnuit. Așadar, am făcut efortul uh, să văd dacă în contextul acestei confirmări a ceea ce ne doream cu toții, nu uh, se întâmplă și ceva ce este oarecum dubitabil. Așadar, am pus întrebări în stânga și în dreapta și am ajuns la concluzia că toate rezervele mele nu au, de fapt, niciun fel de fundament. Este vorba despre uh, câteva schimbări în ceea ce privește uh, reclasificarea uh, și transferul în alte categorii a unor angajați din anumite instituții, dar bugetul rămâne neschimbat pentru 2017, așadar, din punctul meu de vedere, nu am nimic de criticat. Iar în ceea ce privește SESAR 2, aceasta nu este o agenție, ci o întreprindere comună și aici este vorba despre o reclasificare a uh, postului de director executiv care trece de la AD14 la AD15 uh, sub forma ad personam. Ceea ce înseamnă că această uh, creștere va uh, dispărea odată ce directorul executiv își termină mandatul. Consiliul a acceptat această propunere, nici eu nu am găsit niciun punct pentru a respinge această propunere, așadar le propun colegilor ca această propunere să fie adoptată așa cum a fost ea propusă de către Comisie. Merci, monsieur le rapporteur general. Mulțumesc, domnule raportor general. Rog colegii care doresc să ia cuvântul să o facă. Cine dorește să ia cuvântul? Se pare că ați răspuns la toate întrebările, domnule raportor general. Așadar, am notat informațiile dumneavoastră, Comisia de Bugete urmează să se pronunțe cu ocazia întâlnirii de pe 30 sau 31 august și votul în plenară va avea loc la plenara din septembrie la Strasburg. Amendamentele trebuie să fie depuse Uh, până anul? Nu? Nu, nu se pot depune amendamente? A, o dată care va place francezilor. Amendamentele trebuie depuse până pe 14 iulie. La prânz? Nu, până la ore 11. Când are loc... Uh, de, când se defilează pe Champs-Élysées. Foarte bine. Acum are contul domnul Lavia cu privire la mobilizarea Fondului European de Solidaritate în uh, ajutorul Italiei, care a fost afectată de intemperii cu consecințe dramatice. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană a propus uh, să mobilizeze Fondul de Solidaritate al UE pentru a garanta o asistență financiară Italiei care a fost puternic afectată de mai multe seisme între 24 august 2016 și 18 ianuarie 2017. E vorba despre mai multe uh, cutremure de o magnitudine cuprinsă între 5, 9 și 6,5 pe scara Richter și care a afectat Abruzzo, Lazio, Marco și, Marchio și Umbria. Sunt cele patru regiuni afectate. Această tragedie uh, urmează să fie uh, poate cea mai mare din istoricul acestui fond și va fi cea mai mare plată făcută într-o singură tranșă, 1,2 miliarde de euro, ca să vă dau o, o idee, dragi colegi, despre ce s-a întâmplat la, în Norcia, Umbria, vă dau câteva cifre. Cu tremurul de pe 24 august 2016 a cauzat moartea a 259 de persoane și 400 de persoane au fost rănite. În, scursul, în cursul lunii octombrie, cu tremurul nu a creat victime, dar în ianuarie 34 de persoane și-au pierdut viața. Mii de persoane au trebuit să fie evacuate și foarte multe persoane au avut nevoie de ajutor, mai mult de 30.000 de oameni în cele patru regiuni. Autoritățile din Italia au calculat că totalul de stricăciunilor uh, produse de cutremure a fost de 22 de uh, miliarde de euro, practic 1,3% din PIB-ul italian. Și de aceea s-a ajuns la mobilizarea Fondului de Solidaritate pentru Catastrofe Foarte Grave această catastrofă naturală a fost considerată una foarte gravă. Astfel se explică de ce și uh, uh contribuția Fondului European de Solidaritate este pe măsură. La începutul anului 2017 s-a vorbit despre mobilizarea Fondului European Solidaritate uh, cu o sumă de 1,7 miliarde. Este cifra pentru, uh, care corespunde bugetului total pentru uh, 2017. Era vorba despre uh, prețuri calculate pe baza anului 2011 și ar trebui să se folosească 5 și 500 de milioane de euro din bugetul alocat pe 2016 care nu fusese folosit. Deci vorbim despre uh, 902 milioane de euro pe 2017 plus 500 de milioane din anul 2016 și în plus s-au prelevat bani și din Fondul Social uh, uh European. Este clar astfel că cu bugetul din 2017 uh, plus ce a rămas din 2016 nu reușim să, să acoperim suma necesară. De aceea va fi nevoie și comisia este de acord că se îndeplinesc condițiile din articolul 10 alineatul 2 din regulamentul din cadrul financiar multianual, astfel încât această diferență de 293 280.000 de euro să fie acoperită, cum spuneam, prelevând-o din uh, banii care ar trebui să fie disponibili pentru 2018. Deci mobilizarea acestui fond cere o modificare a bugetului pe anul 2017, deci un, un buget rectificativ cu numărul 4 pe anul 2017. Dragi colegi, având în vedere această gravă catastrofă naturală care a afectat țara noastră, să mă sprijiniți pentru a adopta cât mai rapid actualul raport care ar trebui să ajungă în plenare imediat după vacanța de vară ca să a, ajutăm cât mai repede Italia și pentru a da speranță și curaj celor care au pierdut tot ce aveau din cauza acestui cutremur. Merci, monsieur Lavia. Mulțumesc, domnule Lavia, pentru faptul că ați amintit uh, tragediile care au uh, lovit uh, Italia și care cer Uh, Europei să dea dovadă de solidaritate. Aș vrea să vă spun că și Coreperul ar trebui să-și dea acordul cu privire la propunere, fără amendamente, pe 12 iulie, pentru a accelera adoptarea acestei propuneri. Consiliul se va pronunța prin intermediul procedurii uh, scrise, care se va încheia pe 4 septembrie. Comisia noastră va trebui să voteze cu ocazia întâlnirii de pe 30-31 august și votul în plenară ar trebui să aibă loc în septembrie la Strasburg. Dragi colegi, cine dorește să ia cuvântul? Totul a fost spus, explicat, domnul Denano. Vreau doar să spun că grupul meu susține raportul la VIA este absolut uh, indispensabil să uh, ajutăm Italia în această situație. Mulțumesc, domnul Vai. Da, și eu, precum colegul Lavia, vă rog frumos să ne sprijiniți pentru că ați auzit suma 28 de miliarde dar și suma care poate să fie deblocată din fond de solidaritate sunt foarte multe zone care au fost complet distruse și care sunt condamnate să moară dacă nu se intervine foarte repede și dacă nu se fac uh, investiții. Și aș vrea să mai spun că atunci când mai există catastrofe de o asemenea dimensiune, ar fi bine să avem o procedură care să permită adoptarea rapidă, pentru că a trecut practic un an de zile de când a avut loc cu tremurul și uh, poate că ar trebui să putem să intervenim mult mai repede și poate și cu o sumă mai mare, pentru că 30 de milioane, da, este o sumă importantă, dar stricăciunile uh, sunt de miliarde de euro. Și știm că în Uniunea Europeană există nevoie atât de mare, ar fi bine ca în condiții de urgență să putem să um, avem niște parametri fiscali mai flexibili și să mărim uh, contribuțiile pentru situațiile de catastrofă naturală. Mulțumesc, domnule Vali. Nous allons en rester là. Et donc, euh, Cam atât deocamdată și pentru a fi concretizat, acest ajutor va trebui să fie înscris în bugetul rectificativ numărul 4. Și despre acesta ne va vorbi acum domnul Gaier. Dragi colegi, proiectul de buget rectificativ uh, numărul 4 este modalitatea de a implementa, din punct de vedere tehnic, uh, ceea ce a propus domnul Lavia. Faptele au fost denumite deja. Este vorba aici uh, despre cea mai mare cerere de mobilizare a, sumei, uh, a unei sume din Fondul de Solidaritate de până acum, ca urmare a prejudiciilor care au apărut în urma tremurelor și nici nu era altfel de așteptat și este absolut de înțeles. Este vorba despre o solicitare din partea guvernului italian de aproape 1,2 miliarde de euro, deci o contribuție foarte importantă și Sigur că există o justificare substanțială și colegii noștri au explicat cât este de utilă această asistență pe care ar trebui să o acordăm, dar mobilizarea a 1,2 miliarde nu reprezintă un exercițiu simplu din punct de vedere tehnic, pentru că um, în acest buget sunt prevăzut doar 500 de uh, milioane, deci banii nu se regăsesc la modul practic aici, ci doar la modul ideal teoretic. Așadar, suma solicitată depășește acest buget estimat și mai avem o prevedere bugetară care spune că o pătrime din uh, această sumă nu poate să fie uh, solicitată, respectiv primită înainte de octombrie, de 1 octombrie pentru că bugetul nu poate să fie golit atât de rapid, pentru că urmează realitatea îngrozitoare. Din păcate, ceea ce se stabilește în teorie nu corespundă cu realitatea și prevederile acestea nu mai au un fundament realist. Așadar, Comisia ce propune acum o manevră dublă. Pe de o parte, să uh, intrăm deja în bugetul domnului Mureșan cu un front-loading de uh, aproximativ 300 de milioane de euro. Deci să accesăm, să împrumutăm din uh, bugetul anului viitor o sumă pe care să o mobilizăm anul acesta, iar banii care mai sunt necesari, spune Comisia, e bine, acești bani pot fi puși la dispoziție din alți bani, bani care există din programele regionale trecute care nu au fost încă cheltuiți. Deci vorbim de bani care în perioada de promovare 2007-2013 au fost la dispoziția statelor membre și care nu au fost încă cheltuiți. Din punct de vedere tematic am discutat despre aceste lucruri și cu domnul Heusler. Este vorba despre închiderea programelor operaționale din ultima uh, perioadă de programare și uh, bani care nu au fost cheltuiți. Mi-ar plăcea să cred că așa stau lucrurile, pentru că doresc să ajutăm Italia. Mi-ar fi însă mai confortabil dacă Comisia ne-ar putea asigura că într-adevăr așa stau lucrurile. Pentru că dacă în contextul uh, implementării programelor din uh, ultima perioadă de programare totuși uh, să solicite mai mulți bani decât uh, estimaserăm acum, ne vom confrunta cu probleme financiare și uh, va trebui să băgăm mâna mai adânc în buzunarul bugetului din 2018 decât ne imaginaserăm inițial. Așadar, aș ruga Comisia, pe cei care sunt prezenți acum în sală, să ne spună dacă așa stau lucrurile, respectiv să ne explice încă o dată dacă construcția financiară uh, propusă la proiectul de buget rectificativ numărul 4 uh, este de așa natură încât să funcționeze propunerea. General. Mulțumesc, domnule raportor general, mulțumim pentru faptul că ne-ați amintit cât de rigid este bugetul nostru și cât de rigide sunt de asemenea uneori și instrumentele de care dispunem la nivel bugetar. Și asta transmite imaginea unei Europe neputincioasă din motive de regulamente, din motive bugetare. Ne e greu să răspundem acestui apel de solidaritate. Comisia a fost invitată să ne ofere punctul său de vedere în ceea ce privește acest montaj financiar destul de complicat. Ce putem face când uh, Uh, corsetul bugetar e atât de rigid, cum putem să răspundem evenimentelor ce au avut loc în 2016, mare parte dintre ele? Vă rog. Yes, thank you, Chair. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, raportorul uh, a explicat foarte bine construcția financiară. Avem așadar la dispoziție, sub formă de angajamente uh, pentru bugetul 2017 1,15 miliarde, așa cum a spus uh, domnul Lavia. Acesta este, acesta este tranșa pentru 2017 și suma totală din 2015 care a fost transferată, dacă nu a fost cheltuită, conform regulamentului CFM. Acești 1,15 uh, miliarde nu sunt la dispoziție 100% în acest moment al anului, pentru că, așa cum a spus și raportorul, din 2017, uh, respectiv tranșa din 2017, 25% din bani trebuie să rămână disponibil până la 1 octombrie din anul acesta. Deci vorbim de uh, 140 de milioane. Aceste 140 de milioane nu au fost propuse spre mobilizare în cadrul acestei decizii pentru uh, ajutarea Italiei. Ele sunt disponibile pentru ultimele trei luni ale acestui an. Ceea ce înseamnă că avem uh, aici o lacună și, în uh, mod fericit, cadrul de reglementare ne permite, în uh, circunstanțe speciale, și cred că toată lumea este de acord că acestea sunt uh, circunstanțe excepționale, să luăm bani din uh, tranșa dedicată Fondului de Solidaritate pentru 2018. Asta face propunerea Comisiei. Noi propunem să luăm jumătate din tranșa dedicată anului 2018 pentru a ajunge la această sumă totală de 1,2 miliarde. Pentru a clarifica, aceștia rămân disponibili pentru 2018 în contextul tranșei pentru 2018 și vorbim aici de 280 de milioane. O sumă mai mare decât mobilizarea medie pe care am avut-o de-a lungul anilor din fondul de solidaritate. Deci, nu putem să presupunem că nu ar fi suficienți bani, mai ales că uh, în mod potențial, mai avem și cei 140 de milioane care rămân disponibili pentru ultimele trei luni ale anului acestuia. Și dacă nu sunt uh, necesari în altă parte, respectiv doar parțial, și ei pot fi transferați spre 2018 pentru a uh, completa suma uh, dedicată anului respectiv. Sper așadar că aceste explicații sunt edificatoare, că înțelegeți mai bine structura financiară pe care vă propunem și, pentru a confirma, în acest moment nu avem alte solicitări uh, în portofoliu. Toată lumea este într-adevăr conștientă că un cutremur a avut loc recent în Grecia și de asemenea în Turcia și cu toții suntem conștienți de uh, incendiile care au avut loc în Portugalia, incendiile de pădure din Portugalia de luna trecută, acestea sunt două surse potențiale de uh, solicitări uh, de mobilizare a fondului pe viitor. Și dacă vor apărea, atunci uh, o parte din cei 140 de milioane vor fi direcționați în acea parte și de asemenea trebuie să ne gândim că și o parte din cei 280 de milioane de anul viitor vor putea merge în această parte. În ceea ce privește întrebarea domnului Gaier, în ceea ce privește finanțarea, am un coleg de la DigiRegio aici, căruia doresc să-i dau cuvântul pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc, foarte pe scurt, nu sunt expert pe buget, uh, trebuie să spun deschis acest lucru, însă este corect că statele membre ar trebui să fi solicitat anumite sume pentru fosta perioadă de programare până în martie. Nu s-a întâmplat într totul așa, în concordanță cu suma uh, pe care o avem la dispoziție, așadar avem un surplus despre care suntem siguri că nu va fi folosit imediat, deci este disponibil. Și poate fi transferat uh, pentru a fi utilizat ca uh, fond de solidaritate. Ați evocat excedentul probabil pentru exercițiul bugetar 2017? Est-ce que vous évoquez Vă referiți la un eventual excedent bugetar, un surplus pentru exercițiul 2017? Uh, oui, en effet. Da. Donc, ça, păi ça me rappelle le débat que nous avons pentru că mi-aduc aminte de dezbaterea pe care am avut-o la sfârșitul anului 2014, când era vorba de folosirea excedentelor rezultate din venituri excepționale era vorba despre amenzi uh, pe care trebuiau să le plătească multinaționalele care nu respectaseră dreptul concurenței. Da? Deci poate am putea să obținem uh, posibilități de finanțare, deci fondurile ar fi disponibile. Domnul Albrecht. Păi, uh, da, vreau să vorbesc limba maternă pentru că e mai complicat. Ja chciałem zapytać przedstawicieli Komisji Europejskiej. Aș dori să adresez următoarea întrebare uh, reprezentanților Comisiei Europene. Puteți, vă rog, să explicați ce se întâmplă cu fondurile dedicate Italiei. Pentru că am discutat deja aceste lucruri și doream să transferăm bani în cadrul fondului de coeziune. Nu doream să mutăm bani de la fondul de coeziune la fondul de solidaritate pentru a anticipa ce ar putea fi făcut uh, prin fondul de solidaritate. Atunci când am discutat, s-a spus că procedurile cu privire la fondul de solidaritate sunt uh, prea îndelungate. De aceea, guvernul italian a solicitat Comisiei Europene un ajutor preliminar și a obținut această asistență. Și Parlamentul a sprijinit această cerere, având câteva obiecții. Așadar, guvernul italian a obținut aprobarea ca banii din uh, FEDER să fie alocați în funcție de resursele disponibile ca ajutor uh, Italiei, respectiv pentru înlăturarea consecințelor cu tremurelor din Italia și pentru a se putea acționa mai rapid și mai eficient decât atunci când se oferă asistență prin fondul de solidaritate. Guvernul italian a spus că doresc să transfere 200 de milioane de euro uh, către bugetul lor. Și aș vrea să știu care este situația în acest moment. S-a făcut acest transfer de resurse în cadrul politicii de coeziune sau nu? Poate că am înțeles eu ceva greșit, dar pare ca și cum am mutat bani de la politica de coeziune către fondul de solidaritate. Și nu prea înțeleg uh, acest proces. De asemenea, aș dori câteva explicații în acest sens, pentru că avem banii italienilor, avem banii uh, de la FEDER și avem banii de la Solidaritate. Unde ne găsim în prezent? În fond, în dezbaterea precedentă pe PAC s-a remarcat faptul că la începutul fiecărui cadru financiar multianual există o sumă strict calculată pentru fiecare stat membru. Asta e valabil atât pentru PAC, dar și pentru coeziune. Așa că, domnule Albrecht, da, există o, anumite fonduri prevăzute pentru Italia, Poate fondurile de coeziune n-au fost suficient de folosite și atunci de ce n-am putea provizoriu să preluăm din aceste fonduri de coeziune pentru Italia în așa fel încât să completăm? Domnule președinte, noi, Comisia pentru Bugete, am acceptat noua procedură. Noua procedură care prevede că statul membru respectiv poate să preia parte din bugetul său dar nu pentru a transfera, ci pentru a modifica alocarea acestor sume, deci 100% fără cofinanțare. Acum, întrebarea mea era, ce se întâmplă acum? FEDER 100% fără cofinanțare. Ce se întâmplă? Durerea de timp, euh, la part prévue pour euh, le développement régional. Euh. Deci partea prevăzută pentru dezvoltarea regională. Da, bun. O a doua întrebare pe care o pun și eu este să vedem dacă provizor putem folosi aceste fonduri pe care le dăm înapoi mai târziu în momentul în care la buget găsim sumele necesare. Obiectivul fiind să punem la dispoziția Italiei cât mai repede cu putință lichiditățile de care are nevoie, de ajutorul prevăzut. Uh, thank you, Chair. Um, perhaps first to clarify uh, in reply. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a clarifica um, întrebarea domnului Albrecht. Nu există aici uh, posibilitatea de a muta bani de la politica de coziune la fondul de solidaritate. Vorbim de două surse distincte de finanțare. Din fondul de solidaritate propunem o mobilizare de 1,2 miliarde. Distinct de aceasta, deci suplimentar, în mod clar, există un acord de a permite cu o cofinanțare de 95%, o finanțare suplimentară destinată eliminării prejudiciilor cauzate de cutremure. Acestea sunt uh, și depășesc 20 de miliarde, așadar 5% din acești bani ar putea proveni din FEDER, deci din fondul de dezvoltare regională, care uh, este de cam un miliard. Deci, în Italia, fondurile alocate regiunilor ar putea fi redirecționate, dacă Italia dorește să facă acest lucru, până la suma de un miliard, sau poate mai puțin, uh, domnul Albrecht s-a referit la 200 de milioane, indiferent, până la o anumită sumă, un miliard în teorie, deci Italia are dreptul de a redirecționa acești bani Sigur, uh, discutând acest lucru cu Comisia Europeană, deci poate să-i redirecționeze nu uh, către regiunile pentru care fuseseră prevăzuți inițial, ci către regiunile unde acești bani sunt necesari uh, mai urgent în acest moment. Mă uit către colegul de la DigiRegio pentru a vedea dacă dorește să adauge ceva. Sí. Je me suis trompé. Da, înseamnă că am greșit eu. Deci nu 100%, ci 95%. La început era 100% și la final era un compromis, dacă nu mă așel, 95%, ca să nu fie nicio neînțelegere la mijloc. Da, cred că acum o să trebuiască să tragem și concluzii. Comisia pentru buget dorește să grăbească instaurarea acestui uh, dispozitiv Coreperul își va da acordul pe această propunere de DAP 4 fără amendamente pe 12 iulie pentru a accelera aprobarea acestui buget rectificativ. Consiliul se va pronunța pe 4 septembrie prin procedura înscris și în ceea ce vrește comisia noastră, noi vom, ne vom pronunța în ședințele noastre din 30 și 31 august. Votul în plen intervine în septembrie la Strasbourg. Iar amendamentele în ceea ce privește raportul pregătit de raportorul nostru general, trebuie să fie depuse cel mai târziu pe 14 iulie la ora 11. Domnule raportor general, mai aveați observații de formulat? Nein, also nur eine generelle... Nu, doar o mențiune de ordin general. Nu trebuie să uităm că banii destinați în 2018 pentru fondul de solidaritate pot fi uh, accesați acum pe jumătate. Și asta mm, justificat, pentru că Italia are nevoie de această asistență. Dar asta înseamnă că nici nu a început uh, exercițiul bugetar 2018 și uh, fondul este pe jumătate gol. Doresc să mai discut acest lucru odată cu Siegfried, pentru că în uh, negocierile bugetare pentru 2018 va trebui să mai subliniem odată acest lucru. Nu putem uh, să stabilim noi dinainte că și să anticipăm că în 2018 nu vor mai fi cu tremure, inundații sau alte catastrofe naturale, iar banii care rămân în fondul de solidaritate sunt înjumătățiți. Ei trebuie să fie suficienți. Deci trebuie să atragem atenția asupra acestor lucruri Uh, pentru că oh, atunci când discutăm despre negocierile 2018, uh, trebuie să ne gândim că intrăm în acești bani și aceasta este o chestiune politică sensibilă. Mulțumesc! Bun, am demonstrat faptul că avem aici un fel de infirmitate bugetară. Domnule Albrecht, mai doriți? Da, poate că e momentul potrivit să subliniem faptul că noi în Parlament luptăm pentru o rezervă, rezerva pentru catastrofe naturale, pentru că nu e un sistem care funcționează. Astăzi nu merge, așa că va trebui să continuăm această luptă, luptă pentru a obține rezerva. Președintele, da, dăm impresia că ne ocupăm de solidaritate și de fapt ne dăm seama că nu avem cu ce. Deci, oferim europenilor un spectacol în care Europa este neputincioasă. Trebuie să ieșim din această situație, pentru că altfel oferim argumente populiste tuturor celor care sunt eurosceptici. Bun, foarte bine, ne vom opri acum, pentru că raportul domnului Depre va fi prezentat mâine dimineață și mâine dimineață amintesc faptul că începem la ora 9 și jumătate și nu la ora 9 lucrările comisiei noastre și vom începe cu uh, punctul 9 de pe ordinea de zi, reuniunea anuală cu agențiile UE, raportor este domnul Gaier, după care vom discuta dosarul domnului uh, Depre, care trebuia să fie discutat astăzi. Nu mai dorește să intervină nimeni? Bun, ședința se încheie, se suspendă până mâine dimineață la ora 9.30.